Yeah, yeah, okay. Yeah. Good. So let's try to take in time for the hearing. So. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi. Doamnelor și domnilor. Redeschid ședința noastră a Comisiei pentru Comerț Internațional pe care am început-o în această dimineață și chiar de azi dimineața am început să vorbim despre TTIP. Astăzi pare să fie ziua TTIP a comisiei noastre. Acum vom avea onoarea să ne întâlnim cu doamna comisar Cecilia Malmström pentru a discuta despre TTIP și ceea ce facem cu ISDS-ul mai departe și Apoi, de la 16 și un sfert, va avea loc la noi în comisie o audiere despre cum sunt afectați cetățenii de TTIP sau cum profită de pe urma TTIP. ISDS-ul este unul din aspectele cele mai controversate atunci când vorbim despre TTIP, dar uh, și când vorbim despre alte acorduri comerciale. De aceea, consultarea despre ISDS a fost lansată cu Comisia și vom asculta mai multe contribuții și vom uh, discuta despre diferitele variante în statele membre pe care le ia acest ISDS Doamna Malmström le-a prezentat deja și a numit deja câteva aspecte problematice. Aceste aspecte problematice se acoperă deja cu cele pe care le-a numit Parlamentul European în rezoluția sa din 2011. Acum este interesant să vedem ce facem cu această situație și ce vom face pe viitor cu protecția investitorilor, care este instrumentul pe care putem să-l folosim mai bine. Din acest punct de vedere, mă bucur foarte mult, doamnă comisar, să vă pot ura bun venit la noi în comisie astăzi și mă bucur de asemenea să vă ascult din nou. Vă rog. Very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru invitație. Și cum a spus și domnul președinte, vom vorbi despre felul în care investițiile uh, vor funcționa în cadrul TTIP și cred că e just să spunem că to- dintre toate temele din negocierea TTIP, acest punct a uh, preocupat în cel mai mare grad și a născut cele mai multe dezbateri. În ultimii 60 de ani, guvernele naționale din Uniunea Europeană au negociat 1400 de acorduri comerciale bilaterale, fără uh, o rețea de susținere. Ne-a permis însă să fim printre cei mai mari investitori din lume și au propulsat Europa pe scena globală după cel de-al doilea război mondial. Am creat locuri de muncă prin aceste influxuri de capital. Pe de altă parte însă, nu e surprinzător deloc că lumea e preocupată, pentru că contextul pentru acordul de investiții, s-a, peisajul s-a schimbat. Acum, Uniunea Europeană și nu guvernele naționale sunt însăcinate de politica de investiții, ceea ce a mm, generat mai multă sensibilitate, mai multe dezbateri, ceea ce sunt lucruri bune. Mai mult decât atât, eh, legăturile transfrontaliere au schimbat inclusiv natura litigilor. Dacă în trecut acestea se refereau strict la mm, probleme legate de investiții, în ziua de astăzi companiile împing limitele interpretării, ceea ce duce la situații care au surprins pe multă lume, inclusiv pe mine. Examinând mai îndeaproape uh, lucrurile, realitatea e mai puțin dramatică decât titlurile din presă majoritatea cazurilor când nu s-a luat o hotărâre. În general, investitorii pierd mai multe cazuri decât câștigă prin ISDS și adesea majoritatea um, cererilor sunt respinse. Dar aceste litigi arată că au existat probleme cu acordurile de investiții din trecut, pentru că Mm, acestea au fost făcute mai mult pentru viitor decât pentru state. Și e una din temele cele mai dezbătute în uh, Europa în anii din urmă. Din cauza intensității acestei dezbateri, anul trecut Comisia a lansat o consultație publică în vederea protejării investițiilor. Avem o analiză detaliată încă din ianuarie acestor rezultate și nu voi reintra în detalii. E de ajuns de spus că majoritatea resping fie TTIP-ul în ansamblu său, fie mecanismul ISDS. Alții au păreri împărțite. Și aș vrea să fiu limpede asupra felului în care noi interpretăm rezultatele consultării. Sigur, nu a fost vorba de un referendum, chiar dacă arată uh, un grad înalt de scepticism și preocupările vis-a-vis -vis de sistem. Însă am învățat și în ce fel am putea să abordăm aceste preocupări. Și uh, eu una la comisie împărtășesc multe din uh, preocupările, neliniștile exprimate. Rețeaua de acorduri în vigoare nu mai este adaptată secolului 21. Uh, ne dorim un stat de drept, nu un stat al avocaților. E, dacă ne dorim arbitraj internațional și protejarea investițiilor, trebuie să facem altfel. Iată de ce Comisia, cu câtva timp în urmă, a început să schimbe uh, uh, sistemul ISDS bunăoară în acordul cu Canada. Și despre asta ar trebui să vorbim astăzi. Nu sunt aici să vă prezint o propunere finală, am venit pentru un dialog, să vă ascult și să vedem care ar fi ideile preliminare pentru viitor și aștept cu mare interes dezbaterea noastră. Aș începe prin a declara un lucru evident. Evaluarea Comisiei arată că e nevoie să negociem reguli de protejare a investițiilor și uh, ISS în cadrul TTIP. Știu că unii dintre dumneavoastră, pentru motive diverse, consideră exact contrariul, dar vreau să vă argumentez poziția mea. 1. Aceste teme trebuie uh, abordate în cazul specific al acordului cu Statele Unite. Uh, ISS nu poate rezolva totul Sigur că Statele Unite au un sistem juridic funcțional. De ce ne, ne liniștim? E adevărat, Statele Unite au un sistem judiciar funcțional și riscul exproprierilor al discriminării e mult mai scăzut în Statele Unite decât în multe alte părți ale lumii, dar fapt rămâne că nicio lege americană nu uh, stipulează o mm, lipsa de uh, mm, discriminare vis-a-vis -vis de investitori străini. Legile internaționale nu pot fi invocate în tribunalele americane, iar soluționarea litigiilor între stat și stat complică lucrurile, pentru că UE ar putea uh, ca și cum se întâmplă la OMC, ar putea susține doar un număr foarte limitat de cazuri în instanță. Comparativ cu Canada sau Japonia, um, uh, acestea au acorduri ISDS cu Statele Unite, deci nu putem fi în urma lor. Astfel de acorduri nu au împiedicat țările uh, respective să implementeze acquis-ul 2004 încoace. Reforme sunt necesare pentru a reechilibra sistemul în favoarea unui proces democratic. Uh, reguli complet noi în TTIP și lucrurile funcționale rămân în TTIP, dar ar trebui să le schimbăm. Mai mult decât atât, Statele Unite sunt punctul de pornire al unei reforme ale celor peste 3000 de acorduri la nivel global. Vorbim de partea leului din investițiile uh, directe globale. O abordare nouă în TTIP ar fi un punct de plecare foarte important pentru a reforma uh, cele 1400 de acorduri pe care UE le are cu alți parteneri, inclusiv în cele aflate în curs de negociere. Printre aceste acorduri cu Canada e diferit pentru că acesta a fost deja semnat și deja include multe din ideile bune care au venit tocmai din partea dumneavoastră, deputați europeni. Și unele pentru prima dată uh, invocă dreptul la a reglementa. Concepte precum uh, tratament echitabil, expropriere indirectă. Practic, limităm abuzurile. Guvernele controlează și uh, interpretează regulile și nu curțile de arbitraj putem avea o declarație constrângătoare pentru felul în care dorim ca textele să fie interpretate. În uh, acordul CETA s-a introdus și un cod de conduită pentru arbitraj și prevedem un viitor mecanism de apel milităm pentru transparența proceselor și dacă se dorește intervenția prin IEZS, trebuie renunțat la uh, cazurile în tribunalele naționale. Nu doresc însă să lansez speranțe de șarte. În ce privește Canada, am încheiat acordul mai mult rezultatele economice ale CETA sunt foarte bune pentru Uniunea Europa și nu putem pune în pericol ceea ce am obținut uh, deja. Decât dacă Canada vrea să deschidă alte capitole. Trebuie deci să fi, avem o atitudine prudentă. Vom vedea în ce fel vom revizui acest tratat în viitor și Canada înțelege uh, importanța principiului de bună reglementare. Acum, includerea investițiilor în TTIP nu ține de dacă, ci de cum o vom face. Arbitrajul trebuie să mențină beneficiile, dar să evite riscurile. Însă, e doar un punct de plecare. Setul de reforme pe care le sugerez va fi o foarte bună modalitate de a merge înainte, dar, repet, sunt idei preliminare, începutul discuției și nu niște răspunsuri. Preocuparea cea mai intensă exprimată de cei care în consulare au arătat că sunt nemțiți este că TTIP va fi o barieră uh, în calea nobilei noastre trații de o bună reglementare. Aceste aranjamente ar putea uh, oferi um, marge de manevră prea largi companiilor. Alții se tem că existența însăși a posibilității ar putea uh, decelera activitatea investitorilor. Și aceste lucruri trebuie să le avem în vedere într-un eventual uh, nou sistem de arbitraj. În două feluri am putea face asta. Unu, un articol în text care să facă limpede că guvernele sunt libere să își urmărească obiectivele de politică publică și să aleagă nivelul de protecție pe care îl consideră adecvat. O altă schimbare posibilă ține de faptul că investitorii uh, pot să dea în judecată pe cine vor doar pentru că mediul reglementar se schimbă. Deci investitorii au nevoie de un mediu de afaceri stabil. Și în felul ăsta putem deschide uh, ușa unor cazuri, unor spețe, numai și numai pe baza schimbării regulilor. Nu se poate garanta investitorilor că regimul legal în care și-au demarat afacerea va uh, rămâne neschimbat. Apoi, în al doilea rând, am putea schimba lucrurile, felul în care funcționează aceste tribunale de arbitraj. Se creează adesea conflicte de interese pentru că arbitrii sunt a, și a, juriști, avocați și pot favoriza anumite companii. Guvernele, cu mult înainte ca anumite cazuri specifice să fie lansate, trebuie să numească o listă de arbitri de încredere care să poată uh, trata cazurile în cadrul TTIP. Această listă trebuie să includă persoane uh, uh, de încredere bunoară judecători în statelor naționale. Nu e vorba de o curte permanentă cu judecători permanenți. Unii au sugerat însă această idee, iar eu o susțin. Practic, cabinetul meu meditează, reflectează deja la această posibilitate, dar o astfel de curte ar trebui să depășească cadrul TTIP. O curte multilaterală ar însemna o utilizare mai bună a resurselor și ar avea o mai mare legitimitate, ceea ce uh, determină un, te, un obiectiv pe termen mediu, paralel cu TTIP și stă ca Parlamentul să susțină această idee și să ne facă sugestii. Al treilea rând, apelurile faptul că tribunalele ISDS nu au un mecanism de apel este unul din lucrurile care uh, uh, reunește vocile ONG-urilor și uh, ale companiilor. Sugestia noastră e de a include un organism de apel cu reprezentanți permanenți, inclusiv pentru TTIP. Astfel, interpretarea și revizuirea hotărârilor ar putea fi mai coerentă. Și inclusiv uh, am propune ceva similar pentru alți parteneri de negociere, precum Canada eficacitatea, legitimitatea pentru un mecanism multilateral de apel. Uh, considerăm că este oportună și lucrăm în paralel la aceasta. În fine, trebuie să abordăm relația între sistemele legale interne și naționale și ISDS. Dacă există percepția că ISDS e ceva injust, e faptul că investitorii aveau posibilitatea um, de a se adresa și unei alte instanțe după uh, Tribunalul Național. De la bun început, companiile vor trebui să aleagă de la bun început dacă se creează unui tribunal național sau unui tribunal ISDS și nu vor putea să se adreseze ISS dacă vor fi uh, compărut deja în fața unui tribunal național. Apoi, aș dori să vă aflu opiniile asupra acestor idei. Investitorii ar trebui să abandoneze orice procedură, orice uh, cauză lansată într-un tribunal național dacă doresc să se adreseze ISDS. Arbitrajul internațional nu va fi posibil dacă investitorul a decis uh, să epuizeze uh, căile de procedură juridică la nivel uh, intern. Iată doar câteva din ideile pe care le avem. Aș sublinia că sunt preliminare, dorim să le discutăm împreună și iată de aceea sunt astăzi aici pentru a vă asculta opiniile, ideile și sfaturile. Săptămâna viitoare este un consiliu informal al mișilor de comerț la Riga, voi discuta cu colegii mei și acolo, după care sper să putem obține o poziție comună a UE ceva mai târziu în primăvară. E o încercare serioasă de a începe să abordăm această complexă temă și aștept cu mare interes discuția cu dumneavoastră. Cu aceasta, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, posibilitatea de a făcut o introducere destul de lungă, dar eu cred că a fost importantă din cauza complexității temei și aștept cu interes comentariile și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! O să dau acum cuvântul raportorilor și raportorilor din umbră pentru ca să răspunde la comentariile pe care le-a făcut doamna comisar uh, și pentru ca să comenteze. Raportorul este, ca din întâmplare, persoana mea. Așadar îmi las acum pălăria de președinte și uh, o să vorbesc în calitate de raportor. Vreau să fac trei comentarii, stimată doamnă comisar. În primul rând, în legătură cu întrebarea următoare. Care este instrumentul care este necesar pentru a putea proteja investițiile? Faptul că a trebuit să punem pe picioare o protecție pentru investitori este un lucru evident. Trebuie să încercăm să vedem dacă investitorii externi și investitorii interni sunt tratați în primul rând egal. Nu trebuie să existe nicio formă de discriminare. În primul rând, după aceea trebuie să ne uităm cum arată tratatul la acest capitol și după aceea să discutăm care este instrumentul cel mai potrivit pentru a garanta acest obiectiv. La proiectul meu de rezoluție am găsit o formulare destul de clară, cred eu, și anume ca acest principiu să fie garantat altfel, fără nicio formă de instanță extrajudiciară, pentru că tocmai e vorba aici de relația dintre Uniunea Europeană și SUA și um, sperăm să nu existe nicio discriminare semnificativă a vreunuia dintre ei. Deci că din, din punct de vedere economic oricum nu există nicio necesitate de a face acest lucru. Și am mai argumentat și cu faptul că acest argument, acest instrument ar putea să aducă cu sine foarte multe probleme politice. Iată de ce am plecat de la premiza că trebuie să rămânem pe această poziție atâta timp cât, uh, dacă vrem să garantăm acest principiu, trebuie să argumentăm mai întâi dacă este nevoie sau nu de sistemul acesta extern. De fapt, eu cred că nu este nevoie și întrebarea este cine l-a introdus și când. Avem deja un acord semnat cu Singaporul care, din câte înțeleg, uh, a, fost, a folosit acest instrument, l-a introdus deja în vechea comisie și uh, acest instrument este folosit și în acordul cu Canada, dar nu a fost introdus de către partea canadiană. Deci trebuie să facem un inventar clar cine și când folosește acest instrument și în același timp când avem nevoie de acest instrument pentru a putea garanta o nediscriminare a tuturor investițiilor din ambele părți. Un al doilea com comentariu, doamnă comisar. Ați spus că acordul cu Canada este încheiat și avem aici exact aceeași problematică, și anume că în foarte multe domenii nesiguranțele pe care le-ați descris dumneavoastră în legătură cu acest instrument uh, ISDS ies foarte repede la iveală. Mie nu mi se pare logic, de exemplu, cum se poate spune pe de-o parte că există probleme serioase în fostul ISDS și de aceea discutăm despre un ISDS nou. Și în același timp vrem să uh, adoptăm un uh, tratat cu vechiul sistem ISDS. Deci, în același timp, eu cred că nu suntem foarte coerenți. Ar trebui să ne gândim în același timp, deci, și la îmbunătățirea acordului cu Canada pentru ca să garantăm un acord care este pe total bun și pentru ca acest acord să nu fie periclitat din cauza acestui aspect anume. Cea de-a treia remarcă pe care vreau să o fac se referă la propunerile pe care le-ați făcut dumneavoastră. Cred că avem deja câțiva pași care s-au făcut în, pas, în direcția greșit, în direcția corectă, îmi cer scuze, pentru ca să nu ajungem ca la acordul cu Canada, unde dreptul de a reglementa nu este prevăzut decât în preambul, ci din contră, pentru ca acesta să devină o parte din textul integral și pentru ca să garantăm că există judecători independenți care vor avea de decis asupra unor litigii, conflicte și să avem un cod de conduită de asemenea care să ne permită și o revizuire periodică și sigură. Trebuie așadar să garantăm că o, un paralelism în folosirea legislației naționale și a tribunalelor, pe de altă parte, să fie exclus, așadar acest paralelism. Pentru că toate aceste folosiri duble a acelorași uh, conținuturi, de fapt, ar duce la o mai multă confuzie decât este acum. De aceea eu cred că din ce ce mai clar apare la orizont varianta unui tribunal internațional și nu al unui, mm, să zicem, unei instanțe de arbitraj, pentru că aceasta este ceea ce este un ISDS. Eu zic că aceasta ar trebui să fie ținta noastră, să găsim un număr suficient de state care, sub OMC, ar dori un tribunal internațional de arbitraj și care ar putea acest tribunal să acționeze în situația în care ar fi acționat ISDS-ul și care deci ar putea fi în măsură să soluționeze litigii și la nivel de investitori. Însă aceasta înseamnă că această variantă ar trebui să devină chiar o parte din negociere, pentru că dacă noi ne angajăm față de o astfel de formă de tribunal sau uh, cum se va numi ea, va trebui, desigur, ca și capitolul de protecție a investițiilor la Statele Unite, în textul Statelor Unite, să devină, așadar, uh, să includă această opțiune și, momentan, nu se știe dacă se dorește să mergem împreună pe căi noi în acest domeniu. Deci eu aș fi de acord cu calea pe care ați menționat-o dumneavoastră, doamnă comisar. Noi am susține orice explorare în acest sens. Aceasta a fost pe scurt uh, părerea mea și vreau să dau cuvântul acum altcuiva și anume raportorilor din umbră, doamna Rodus. Mulțumesc, Rovol, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, Uh, ne bucurăm foarte mult că ați venit aici la noi și pentru că discutați cu noi foarte deschis despre acest subiect și că ne raportați cum au evoluat lucrurile. Pot să spun că sunt surprinsă deja foarte pozitiv de la început că propunerile dumneavoastră merg în direcția în care am avut deja ocazia să discutăm în alte cercuri în mod informal. La fel ca și dumneavoastră, eu sunt de părere că acest uh, instrument ISDS nu ar aduce nimic în cazul acesta despre care vorbim, pentru că firmele mari, care oricum au deja o influență foarte puternică, nu ar face decât să mai fie favorizate și mai mult. Spre deosebire de antevorbitorul meu, trebuie să spun că IMM-urile aceste elemente esențiale ale economiei noastre ar putea să profite de pe urma unor uh, foruri de arbitraj. În Germania există uh, publicații recente în care se pot citi exemple despre felul în care IMM-urile au uh, putut, prin intermediul unor tribunale de arbitraj, să ajungă să-și facă dreptate. Nu trebuie să uităm că multe din cele care se întâmplă în Statele Unite în domeniul juridic intră sub incidența tribunalelor statelor americane și că nu sunt supuse jurisprudenței internaționale. Și atunci avem o problemă, cred eu, pentru că dacă avem un tribunal local, de exemplu, care a stabilit ceva la Washington, care a stabilit ceva și nu este aprobat de către Washington, pentru că se întâmplă de multe ori. Uh, și întrebarea este cum va fi atunci relația dintre acestea, pentru că să zicem că ajungem mai departe, vom avea protecție pentru investiții. Am spus chiar uh, în această dimineață că nu voi mai folosi prescurtarea ISDS, ci voi vorbi despre protecția investițiilor de acum încolo în cadrul unui acord internațional. Vreau să vă întreb, deci, în această situație, cum vom putea avea o garanție uh, ca uh, să ne uit, să implicăm și nivelul local, cum putem să respectăm sentințele uh, care se dau la nivel local. Mă gândesc aici la un caz concret al unui uh, investitor care se stabilește într-o anumită regiune. Reducerea plângerilor este văzută de către unii pozitiv și de către unii negativ. Eu cred însă că este bine să se reformuleze aici ceea ce este posibil și ceea ce poate fi uh, judecat, ceea ce poate, care poate să fie obiectul plângerii, adică să existe un fel de catalog pentru acești judecători în domeniul arbitrajului investițional și să am mai cerut acest lucru de fapt și să încercăm să vedem ce cade sub această incidență. Tribunalul uh, internațional de care vorbeați, de arbitraj, ar trebui să fie totuși parte din OMC. Eu cred că aceasta ar putea fi o soluție însă pe termen mediu, dar nu cred că este bine să punem uh, carul înaintea boilor, pentru că acesta este de deja al doilea pas și nu primul. Cred că primul pas ar fi, în primul rând, să găsim o procedură transparentă și consecventă pe care să o adoptăm acum și apoi, bazându-ne pe experiența pe care o să o avem cu această procedură, să mai vorbim despre pași ulteriori. După părerea mea, trebuie să mai spunem și ceva despre punctul 3, și anume curțile de apel. Acolo trebuie să ne mai gândim uh, cum ar putea arăta aceste apeluri și cum și cine va putea să folosească procedura de arbitraj și cine va fi cel care va decide sentința după aceea. Cred că în ceea ce am constatat până acum, acesta a fost punctul slab după cum au zis și mulți dintre colegii mei, au vorbit despre această posibilitate de recurs. Însă întrebarea este cum va arăta. Eu nu știu să vă răspund, nu sunt jurist, sunt mai degrabă în domeniul științei uh, specializată și mai, vreau mai degrabă să aștept să văd ce zic uh, juriștii care știu ceva despre acest subiect. Protecția investițiilor și relația dintre aceste tribunale și tribunalele naționale sau locale, va trebui să găsim o posibilitate pentru a crea o relație standard. Un lucru însă nu a fost niciodată menționat până acum în discuțiile noastre. Spunem foarte mult că suntem pentru, suntem împotrivă și la un moment dat, în a doua frază, vedem că există deja așa de multe acorduri bilaterale. Dacă așadar nu vom avea o nouă formă de protecție pentru investitori, atunci acordurile bilaterale sunt cele care vor rămâne în vigoare. Deci vom avea nouă state ale UE care vor fi altfel protejate decât cele 19 celelalte state. Aceasta mi se pare că dacă funcționăm așadar numai pe variantă bilaterală, între UE și SUA, mi se pare că e o ciudățenie să continuăm așa în domeniul arbitrajului când avem un acord bilateral. O altă chestiune la care cred că trebuie să ne mai gândim este că dacă toate aceste aspecte rămân uh, valabile, ce înseamnă acest lucru pentru investițiile americane în UE, care vor fi și ele protejate în mod diferit în funcție de uh, unde vor investi? Și un ultim punct, care pentru mine încă nu a fost deloc clarificat, este relația dintre CETA și TTIP pe acest punct. Spunem astăzi foarte des și am văzut că în discuție se vorbește de curând de acest lucru, în ultimele luni, cred, că Ceta ar putea să fie un exemplu pentru TTIP chiar și în, punctul, în celelalte puncte, în afară de protecția investitorilor, dar și în acesta. Când vorbim de protecția investitorilor, însă, dacă spunem că vrem ceva precum SITA Plus, atunci aceasta înseamnă că SITA Plus trebuie să fie renegociat uh, și schimbat, numit SITA. Eu sunt de altă părere decât antevorbitorul meu. Cred că pachetul SITA este un pachet pe care uh, ambele părți trebuie să încheie compromisuri. Dar dacă deschidem, de exemplu, un uh, tribunal unilateral într-o parte, într-un stat, cred că și canadienii care nu sunt de acord cu toate punctele pe care noi, ca europeni, le dorim, o să consideră acest lucru nepotrivit și nu cred că acesta ar fi scopul acestor schimbări. Și ultima remarcă, spune vorbitoarea, um, la această protecție a investitorilor ne aflăm într-un proces uh, de gândire. E clar că va trebui să ne hotărâm așa sau așa. Dar eu cred că în acest moment ar trebui să lăsăm uh, mai multe căi deschise pentru ca să ascultăm cât mai multe propuneri, cât mai multe informații și apoi, atunci, dacă este necesar, în cunoștință de cauză să putem decide care este varianta mai bună. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Avem o mică problemă. Mai avem 11 persoane care vor să ia cuvântul și mai avem timp până la 16 fix. Doamna comisar trebuie să mai aibă ocazia și să răspundă deci eu aș propune ca acum să limităm timpul de vorbire la două minute și Emma este următoarea care ia cuvântul acum. Da, mulțumesc. O să fac tot posibilul, domnule președinte, să respect. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați venit aici astăzi în ideea de a găsi o cale de a continua în acest domeniu foarte dificil care ne ține pe toți oarecum într-o stare de spirit TTIP și nu e vorba numai de TTIP aici, e vorba de tot ceea ce discutăm acum pentru că avem deja uh, TTIP-ul pe masă și trebuie să încercăm să găsim o soluție. Este clar că discuția de astăzi uh, poate să ne ajute să nu mai vorbim dacă trebuie să avem uh, o protecție a investitorilor sau dacă, ci mai degrabă de cum trebuie să arate această protecție. Și salut propunerile pe care le-ați făcut dumneavoastră astăzi. Trebuie să ne uităm la ele în detaliu pentru a vedea care este mecanismul cel mai bun pe care putem să le înaintăm pentru ca să găsim o cale de a avansa. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. E clar că trebuie să ne asigurăm că orice facem, mergem în direcția corectă și că oamenii ne urmăresc și uh, să încercăm să găsim soluția cea mai bună. Nu vrem să fim într-o situație ceea ce mi se pare evident, în care să se creadă că noi încurajăm mai multe litigii uh, această formă de protecție a investițiilor uh, arată un domeniu foarte limitat, uh, o circumstanță foarte limitată în care uh, trebuie să respectăm dreptul internațional pe care îl avem, dar nu vrem să ajungem prin oricare mecanism pe care o să-l considerăm bun cei care să încurajeze litigiile. Acest mecanism trebuie să fie uh, unul care să existe, dar nu într-un climat de neîncredere. Tocmai oamenii trebuie să aibă încredere să investească și nu să încercăm să susținem cât mai multe litigii pentru ca să aibă fiecare cât mai mult de profitat dacă există un sistem avantajos. Deci aceasta a fost ceea ce vreau eu să vă spun pe scurt. Cred însă că trebuie să avem grijă și uh, să avem un calendar. Trebuie să încercăm să vedem uh, ce um, pași înainte vom face și cum vom găsi aceste soluții pentru a ajunge la un acord și, în confort, și pe tema CETA. Dacă punem aceste opțiuni pe masă acum cu americanii și încercăm să vorbim de opțiunile pe care le avem cu canadienii, pentru că și ei așteaptă să vadă ce se întâmplă uh, în domeniul investițiilor, eu zic o, oricare variantă o alegem, trebuie să nu mai fim atât de negativ și să încercăm mai degrabă să găsim soluții pozitive pentru ca să fim uh, din nou uh, pe calea cea bună și să fim constructivi uh, și să facem progrese în negocierile TTIP. Mulțumesc. Helmut Scholz are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, spune președintele, domnule Lambsdorff, nu știam că ați preluat uh, mandatul de raportor din umbră de la doamna Șac. Da, mulțumesc foarte mult. Noi, liberalii, suntem foarte solidari unii cu ceilalți și facem acest lucru, bineînțeles. Întâi, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că sunteți aici, o parte dintr-o uh, Um, din transparența pe care ați menționat-o chiar la începutul mandatului noastră și pe care toată comisia aceasta o demonstrează, este foarte bună. Salutăm această transparență. Un lucru este foarte clar. Va exista un part, o parte din această dezbatere în care nu, lumea nu va fi convinsă. E clar că trebuie să vedem pe Twitter, de exemplu, ce se scrie în momentul de față. Unii nu o să fie de acord, pur și simplu, pentru că TTIP-ul este considerat prost. Există campanii Stop TTIP, așa cum o fac și unii colegi din acest Parlament. Deci e clar că nu sunt unii de convins, dar alții sunt de convins și cred că celor care ar mai, cei care ar mai fi de convins le-ați dat astăzi foarte multe idei foarte pozitive. Abordarea dumneavoastră de a spune că fie mergem în protecția investitorilor, fie trecem uh, pe, cal, pe la protecția națională, prin instanțele naționale, este o abordare foarte bună. În al doilea rând, eu cred că ideea de a avea o instanță permanentă pentru soluționarea litigilor este de asemenea un lucru bun. Fie că vom reuși să facem acest lucru deja pentru TIP, e altceva, dar într-adevăr trebuie să vedem. Dacă reușim, atunci trebuie să introducem și în tratat o pasarelă, pentru că dacă există o astfel de instanță, trebuie să fie una permanentă care să rezolvă eventual în timp și toate litigiile între investitori acolo. M-ar interesa de aceea părerea noastră dacă credeți că are sens să facem asta și dacă credeți că merge. Un ultim punct și vreau să vorbesc foarte pe scurt, uh, cum mi-a spus. Sunt foarte minunat să văd cum spun mai mulți aici că Statele Unite citez, au un sistem judiciar care funcționează perfect. Da, probabil că au un sistem perfect uh, care funcționează în Statele Unite, dar noi îl considerăm cu, ne uităm la acesta cu mult, mult scepticism și nu vrem ca și companiile noastre care investesc în Statele Unite să trebuiască să meargă la o singură jurisdicție statală din Statele Unite, unde nu știm exact dacă discriminarea se poate exclude. Deci e vorba de o contradicție. Foarte mulți oponenți care spunem astăzi, spun astăzi că au un sistem perfect juridic sunt aceiași care spun că nu putem să avem încredere în americani și pe această chestiune. Cred că e important să menționăm acest lucru și la cei care au critici multe la adresate TIP. Și un ultim punct de care s-a vorbit deja, dacă TTIP-ul reușește și dacă nu există o protecție a investitorilor, atunci vom avea o protecție a investitorilor totuși, pentru că există 1400 de uh, acorduri prin care avem o îmbunătățire, o protecție a investitorilor și TTIP-ul este o șansă să le îmbunătățim. Mulțumesc, domnul Scholz. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a răspunde din nou la aspecte centrale în legătură cu TTIP-ul și mulțumesc pentru că ați venit să discutați cu noi. Eu fac parte din criticii ISDS-ului și am spus-o și în această dimineață la dezbaterea pe care am avut-o pe proiectul de raport uh, pe TTIP că noi din Comisia INTA Uh, unii dintre noi considerăm că TTIP-ul trebuie să meargă la gunoiul istoriei. Este uh, un instrument de, de soluționare a litigiilor într-un anumit domeniu care nu mai corespunde, de fapt, uh, secolului 21 și nu mai corespunde globalizării de astăzi. De ce spun acest lucru? Pentru că avem o realitate complexă cu care trebuie să ne confruntăm. Vedem aici că de fapt, uh, nu facem decât să oferim o arbitrare în domeniul dreptului privat uh, în cadrul unui acord internațional care ține de dreptul internațional. Așadar, uh, există un tratat internațional în care se vorbește de dreptul de a soluționa litigiile către dreptul privat, care este mandatat către dreptul privat. De ce se întâmplă așa ceva în secolul 21? Eu nu cred că vom crea astfel mai multă încredere în procedurile de soluționare a litigilor prin astfel de instanțe de arbitraj care nu sunt de fapt un tribunal adevărat e, cumva totuși avem o cultură destul de amplă a tuturor acestor tribunale. Toată lumea știe cine vine de, din care uh, ca, practică, din care cancelarie de avocați și uh, care este de partea cărui uh, cărei uh, investitor care depune plângere. Așadar, eu cred că trebuie să adresăm această critică care nu este nouă și care de curând se aude din mai multe părți, și pe care am adresat-o și la CETA și să încercăm să răspundem la ea, să încercăm să redezvoltăm astfel alte mecanisme. Din perspectiva mea însă nu cred că ajunge, pentru că noi nu putem să ne îndepărtăm de natura aspectelor acestora. Avem nevoie de un curte internațională financiară sau o curte de arbitraj care să țină de dreptul internațional, care să fie uh, cea care oferă pentru toate părțile o soluție. Și astfel trebuie să ne folosim neuronii, trebuie să încercăm să găsim o soluție. Parlamentul uh, acțional la fel uh, la acordul grandfathering, unde a încercat să nu devină prizonierul acestei logici și nu a reușit. Aici trebuie încercăm, să încercăm să ieșim din această logică. Mulțumesc. Mulțumesc, Janic Jedu. Uh, Mulțumim, doamna comisar. Ați încercat să ne explicați că acest sistem, într-adevăr, e pervers și prost conceput și că veți încerca să-l ameliorați. Dar nu ne-ați demonstrat niciodată de ce e nevoie de un astfel de sistem, de ce între Europa și Statele Unite avem absolută nevoie de un astfel de sistem. Și dacă e să privim studiile OCD, ale Băncii Mondiale, când vedem starea investițiilor transatlantice, nu există niciun singur economist astăzi care să vă spună acest sistem de protecție a investițiilor prin cadrul unor tribunale de arbitraj private, favorizează investițiile. Nu există niciun raport economic care să arate că astfel de tribunale favorizează investițiile. Practic, argumentul dumneavoastră e de a spune, avem 1400 de acorduri, incluzând ISDS-uri, deci trebuie să continuăm. Oare starea lumii e atât de roz, atât de fericită în relațiile internaționale, încât să fie necesar să considerăm că ceea ce, ceva ce e trecut în mod necesar se va translata în viitor? Majoritatea sistemelor uh, puse în aplicare uh, s-a făcut cu țări în curs de dezvoltare, cu țări uh, din Europa de Est, înainte să intre în Uniunea Europeană, pentru ca uh, Uh, statele din aceste acorduri uh, considerau că nu există sisteme juridice fiabile la vremea respectivă pentru investițiilor. Când azi dimineața colegul croat ne-a spus avem nevoie de un ISDS pentru că dacă ne dorim investitori străini, trebuie să le putem spune că niciodată nu vor merge în tribunalele noastre naționale, mi se pare un eșec politic enorm al Europei și nu un instrument care trebuie apărat. Ori dumneavoastră ne spuneți vom reforma lucrurile, vom schimba animalul ăsta, îmi pare rău, uh, puteți uh, uh, pili carninii unui lup, dar acela rămâne un lup. Și asta nu schimbă cu nimic perversitatea acestui sistem. Și v-aș da două exemple. Astăzi, Comisia Europeană anchetează asupra acordurile între Apple Irlanda și Starbucks Olanda. Sper că, în cele din urmă, vor fi sancționate aceste convenții fiscale și că întreprinderile vor fi obligate să ramburseze tot ceea ce nu au plătit drept impozit. Ori cu propunerea pe care o faceți, atât Apple cât și Starbucks vor putea alege și, bineînțeles, o vor face calea unui tribunal de arbitraj privat pentru a-și recupera uh, uh, banii pe care i-ar fi dat potrivit dreptului european. Alt, uh, alt exemplu. Economia digitală e marea miza a Europei. Toată lumea o declară. Uh, Astăzi, 85% din capitalizarea bursieră uh, în domeniul digital aparține Statelor Unite. Dacă ne dorim o economie digitală în Europa, va trebui să putem impune reguli, să ne definim propriile reguli, ori printr-un sistem ISDS acest lucru nu va fi posibil. Ne aflăm într-un sistem superior care pune în cauză competența Curții de Justiție Europene și toate sistemele noastre juridice naționale. Ori nu avem nevoie de așa ceva. Dacă doriți un tribunal internațional de arbitraj, foarte bine, haideți să-l facem și să lăsăm ISDS-ul în afara absolut oricărui acord. Grazie, signor Presidente. Doamna Beghin. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru audierea de astăzi. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că a existat o consultare publică despre ISDS și la consultarea aceasta au participat foarte mulți uh, cetățeni, mult mai mulți, un, istoric, un rezultat istoric pentru democrația în Europa. Însă, totuși, deși rezultatul nu ne-a plăcut, acum, în loc să tăiem ISDE-ul din TTIP, așa cum au cerut europenii, noi ce facem? Discutăm acum cum să-l schimbăm, cum să-l modificăm și cum să-l adaptăm. M-ar interesa foarte mult să știu dacă după aceste modificări vom mai cere încă o dată cererea, uh, părerea cetățenilor europeni pe noul IEV pe care o să-l introducem în tratat. Pentru ca să analizăm uh, mai profund această problemă, aș vrea și eu să mă refer la singura dată concretă de care dispunem astăzi, și anume CETA, și cred că în cazul acesta nu s-au rezolvat nici măcar un pic problemele de conflict de interese pe care le pune acest acord sau de independența arbitrajului. Pentru că nu există nicio obligație pentru avocați, de exemplu, de a suspenda măcar per, pe o perioadă delimitată activitatea lor de avocați, ceea ce este, după părerea mea, un conflict de interese. Dacă în continuare există dezacorduri între părți, de exemplu un, un alt funcționar de la uh, Banca mondială ar putea, de exemplu, să fie parte în, într-un proces și acesta clar reprezintă uh, interesele americane. Așadar, e vorba de alegeri foarte importante pe care trebuie să le facem. Comisia nu a rezolvat aceste probleme, nu a rezolvat problema conflictului de interes. Aceasta ne face să credem că uh, sistemele naționale judiciare nu pot să garanteze drepturi investitorilor străini. Asta este mesajul pe care îl transmitem. Doamnă comisar, eu vin dintr-o țară care nu poate să-și ascundă anumite lacune în sistemul judiciar, dar chiar și dacă tribunalele naționale nu sunt neapărat sisteme perfecte, eu nu cred că putem să îi uh, înlocuim cu totul cu un sistem și mai defectuos. Dacă permitem cuiva să evite recursul intern, nu facem decât să facem o, la, o concurență loială pe piață, mai ales pentru că investitorii naționali nu vor avea același drept de a accepta ISDS-ul. În legătură cu dreptul statului de a legifera pentru a proteja cetățenii, acesta nu este trecut decât în preambul și nu în uh, capitolul pe investiții și în uh, unul din paragrafe se spune că nu se interzice faptul ca arbitrarii să aducă compensații foarte mari. E clar că plata unei compensații sau unei despăgubiri nu poate să fie în sine un obstacol în calea acțiunii legislative. Deci vreau să vă spun doar că este un scandal, doamnă comisar, ISDS-ul este un scandal. Și vreau să vă felicit pentru că ați luat un scandal și l-ați transformat într-o dezbatere. Foarte frumos, ați fost foarte interesanți în această mișcare. Domnul Schuster. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că multe din uh, propunerile dumneavoastră, uh, Malmström, sunt uh, pozitive și merg în direcția potrivită. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci aș dori să mă limitez la două aspecte. Toate propunerile dumneavoastră de îmbunătățire a acestui mecanism se îndreaptă înspre instituirea unui, unei instanțe permanente. Principial, nu înțeleg de ce avem nevoie de o instanță internațională. Am putea crea o asemenea instanță doar în cooperare cu Statele Unite ale Americii. Pentru că o asemenea instituție pe plan internațional va putea fi creată doar după ani și ani uh, de zile. Deci am putea să creăm o asemenea instanță doar în cooperare cu Statele Unite ale Americii, care să fie competentă doar pentru interpretarea acestui acord. În ceea ce privește CETA, din punct de vedere uh, politic, nu cred că mai putem schimba uh, acest uh, acord. Pierdem, uh, ne pierdem uh, credibilitatea politică dacă, dacă afirmăm așa ceva, știind foarte bine că foarte multe companii americane au filiale în uh, Canada și pot profita de acest lucru. Deci nu este deloc uh, exclus dacă au activități economice relevante în Canada. Deci pot profita de CETA. Deci aș, aș dori să vă întreb de ce nu aveți o atitudine mai ofensivă să uh, spuneți că putem și trebuie să modificăm acest acord în direcția pe care ne-o dorim, pentru că Uh, riscul uh, rediscutării uh, pachetului este mult mai redus decât riscul eșecului întregii dezbateri privind ISDS-ul. Domnul, domnul Fielner are cuvântul. Vă mulțumesc. Dacă ceva nu este stricat, de ce să-l reparăm? Este un principiu pe care eu l-am respectat deja de mult timp și nu înțeleg care este problema la care se referă atât de mulți oameni. Din anii uh, 60 am avut câteva zeci uh, de cazuri, uh, un mare procent dintre acestea au fost pierd, uh, de cauze au fost pierdute de, de stat. Uh, aceste cauze au fost intentate majoritatea de, de către întreprinderi mici și mijlocii și Aș putea continua cu standardele mari pe care le avem. Deci, dacă nu avem o problemă, de ce să încercăm să o uh, reparăm? Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să perfecționăm uh, sistemul. Am putea să ne gândim la introducerea unui principiu, inițiatorul plătește, de exemplu, și, foarte important, transparența. Și apropo, mi se pare un scandal faptul că ieri Statele Unite ale Americii au oprit uh, Uniunea Europeană să semneze convenția privind uh, ISDS-ul internațional. Deci, acest lucru ar trebui să ne supere, nu TTIP, ci faptul că statele membre nu își doresc un mecanism de soluționare a litigiilor investitor-stat. Și mă întreb dacă este uh, interesul nostru dacă pierdem doar 31% din cazuri să introducem un asemenea mecanism. Uh, trebuie să fie un mecanism care să fie eficient din punctul de vedere al costurilor pentru a putea fi folosit de întreprinderile mici și mijlocii. Și nu în ultimul rând, uh, legiuitorul nu trebuie să adopte legi care discriminează, care expropiază uh, neîntemeiat. Uh, noi suntem cei care trebuie să apărăm un bun stat de drept peste tot uh, în lume. Nu putem spune că mm, este, este suficient să avem încredere în uh, Statele Unite ale Americii. Eu nu mi-aș dori să ajung în instanță în fața unui tribunal din uh, Tennessee. Vă mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit în fața noastră să ne prezentați uh, planurile. Cred că vă îndreptați înspre, într-o direcție potrivită, însă nu cred că abordați miezul problemei. Mi se pare păcat că în Parlamentul uh, European nu am avut niciodată ocazia să discutăm despre faptul că ne dorim cu adevărat acest uh, ISDS ci întotdeauna am discutat despre ce fel de ISPS ne dorim. Mie mi s-ar fi părut important să discutăm de ce avem nevoie de acest mecanism. Acum ați spus că Uniunea Europeană are competențe și acum este momentul să discutăm uh, despre introducerea acestui mecanism sau renunțarea la, la acest mecanism. Și eu aș dori să pun această întrebare fundamentală. Uh, este, eu am părerea mea personală, însă cred că ar fi foarte bine dacă am purta această da, dezbatere. Este foarte dificil să discuți uh, diferitele variante dacă nu ai răspuns uh, întrebării uh, fundamentale. Și apoi, putem să discutăm despre această instanță internațională menționată de mai multe ori. Ar fi uh, o opțiune foarte interesantă Însă, uh, linia roșie pentru mine ar fi includerea și a unor plângeri îndreptate împotriva investitorilor. Obligațiile investitorilor ar trebui să fie incluse în competențele acestei uh, instanțe internaționale. Oare de ce nu putem uh, introduce în TTIP un angajament despre a încerca să să creăm o, asem- o asemenea instanță care să țină seama de toate aceste aspecte. Și înainte de a mi se termina timpul, am o întrebare legată de propunerea dumneavoastră. În legătură cu CETA, ați spus că a fost deja încheiat și că nu prea trebuie să ne facem speranțe în ceea ce privește modificarea acestui acord și nu prea am înțeles doriți să propuneți anumite schimbări și dacă da, care ar fi acestea. Și apoi, în legătură cu guvernanța și reglementarea. Care va fi, care va fi formularea pe care o veți uh, alege? Domnul Caspari, apoi doamna Reding. Vă mulțumesc, uh, doamna comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că a devenit uh, evident că dacă ne dorim respectarea uh, dreptului în general, avem nevoie de un cadru internațional. Pe de o parte, tratatele internaționale nu pot, nu pot fi folosite de uh, tribunalele naționale. Este o precizare în uh, toate acordurile pe care le încheiem și mie mi se pare un lucru foarte bun. Este mult mai bine ca în uh, situația în care există îndoieli, drepturile care rezultă în urma unui uh, acord încheiat cu țări terțe și mă gândesc aici la țări terțe mai dificile, este mult mai bine dacă toate aceste aspecte sunt clarificate de instanțe uh, independente și nu de, de exemplu, de un tribunal dintr-un stat comunist. În al doilea rând, Desigur, există o discriminare împotriva firmelor străine în Statele Unite ale, ale Americii. Poate vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani, de licitația pentru a cumpăra o flotă de aeronave. Airbus depusese o ofertă mult mai bună, dar până la urmă în urma diferitelor uh, uh, trucuri s-a ajuns ca Airbusul să nu câștige licitația respectivă. Deci există o discriminare. Apoi, s-a afirmat că acordul cu Canada ar fi un uh, vechi acord de investiții. Uh, Însă, dacă este să comparăm acest acord încheiat cu Canada cu cele 1400 deja ă, existente, dacă ne gândim la dimensiunea democratică, la mar- marșele de manevră de, ă, pe care ne le pune la dispoziție, acordul cu Canada reprezintă un pas imens în direcția bună. Deci, prin acest acord am ă, reușit să ținem cont de foarte multe din preocupările exist- existente. Și apoi, ne dorim să, să, să ne păstrăm uh, marja de manevră pentru deciziile politice. Și uh, cu toate acestea aș dori să mă exprim critic față de două puncte. În primul rând, o clauză de revizuire. Mi-aș dori și o asemenea clauză, însă trebuie să ne gândim dacă acest lucru va fi un avantaj pentru noi în calitate de legiuitor, pentru că uh, până acum doar în 25% din cazuri investitorii au primit dreptate acest lucru înseamnă că, de fapt, le oferim investitorilor o nouă posibilitate de a aduce în fața instanței un, un stat. Deci, ar trebui să ne gândim foarte bine uh, la această posibilitate. Și apoi, în ceea ce privește tribunalele, ca o perspectivă pe termen lung, um, pot închipui că putem crea un tribunal uh, internațional nu știu dacă este o idee bună să creăm un tri- tribunal uh, doar în colaborare cu Statele Unite ale Americii, pentru că ne-am dorit uh, să participe cât mai multe țări uh, partenere și, foarte sincer, acum un uh, tribunal uh, particular uh, este de preferat din punctul meu de vedere decât un tribunal unde participă uh, judecători din partea Republicii Populare Chineze, de exemplu. Mulțumesc, doamna Reding, apoi doamna Aguilar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să-i mulțumesc în primul rând, doamne comisar Malmström, pentru că uh, declarația dumnei de astăzi uh, a fost o introducere uh, foarte bună din punctul meu de vedere. Dumnezeu a declarat că pe termen scurt avem nevoie de o, o, o reformare. Pe termen mediu putem să ne gândim la o reformare fundamentală um, și eu, de exemplu, propusesem instituirea unei instanțe internaționale. Desigur, toată lumea înțelege că acest lucru nu poate fi o soluție pe termen scurt. Însă aceast, acesta este obiectivul înspre care trebuie să ne îndreptăm. Desigur, desigur, nu pe baza modelului comunist, ci pe baza statului de drept. Însă, în mod evident, uh, mecanismul uh, regăsit în cele 1400 de acorduri bilaterale este depășit. Din acest punct de vedere, CETA reprezintă un mare pas înainte și cred că trebuie să înțelegem lucrurile foarte bine. Personal, eu nu sunt convinsă că trebuie să redeschidem acordul uh, CETA, pentru că dacă negocierile au fost încheiate, trebuie să respectăm principiul pacta sunt servanda, deci nu trebuie să redeschidem aceste negocieri. În schimb, ar trebui să profităm de ocazia pe care o avem acum de a discuta cu un partener care se află pe picior de egalitate cu Uniunea Europeană pentru a face anumite reforme. Au fost uh, și sunt vehiculate mai multe idei pe marginea căruia cred că ar trebui să ne, să ne, să ne gândim și apoi um, consultația publică ne-a, ne-a, ne-a demonstrat că există transparență și deschidere față de acest subiect și din partea cetățenilor europeni. Mă întreb dacă nu am putea crea o instanță de apel care să reprezintă un prim pas în uh, instituirea unei, uh, unei instanțe internaționale. Eu am propus un, uh, mă gândesc la un amendament despre o fază embrionară a unei asemenea instanțe internaționale, deja în, în TTIP. Mulțumesc, doamna Arena le principe qu'on défend, j'ai l'impression. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uităm adesea principiul pe care îl apărăm. Toți investitorii, indiferent de naționalitate, trebuie să se bucure de un acces egal la un sistem juridic imparțial și independent. Sistemul nostru judiciar european este el imparțial și independent? Eu cred că da. Sistemul american este imparțial și independent? Cred de asemenea că da. În al doilea rând, ce vrem să garantăm printr-un sistem de protecție a investițiilor? 1. Favorizarea investițiilor Statelor Unite în Europa. E bine, acestea sunt deja aici. Domnul președinte spune azi dimineață că Irlanda e prima țară care beneficiază de aceste investiții americane. Și că nu avea un ISDS. Deci, practic, nu ISDS este motorul investiției. Investițiilor. În al doilea rând, dorim să protejăm investitorii noștri care merg în Statele Unite. E adevărat, astăzi în Statele Unite există în toate statele americane investitori din Uniunea Europeană și sunt protejați. Apoi, vrem să ne garantăm dreptul de a reglementa, ori ISDS nu permite acest lucru. Prin jocul argumentelor astăzi, aș spune că în cadrul TTIP, eu nu cred că ISDS este oportun pentru că ISDS nu garantează dreptul la reglementar, ci în plus îl slăbește la nivelul statelor membre. Apoi, un alt argument. Există 9 state membre astăzi care au un ISDS, un sistem ISDS azi în Europa. Numai și mai pentru că 9 state membre au uh, un ISDS, trebuie să-i alinem pe toți cei 28 la un sistem care nu e funcțional? Eu cred că nu. 3. Avem jurisdicții care uneori nu pot funcționa în mod optim și în special pentru IMM-uri. Când vedem cât costă un ISDS pentru uh, o IMM, E clar că nu merită. Și unde sunt de acord, totuși de acord, și unde sunt totuși de acord cu dumneavoastră, doamna Maștrom, în viitor putem lucra la un sistem ISDS, un sistem mult mai echitabil, mult mai echilibrat și asta nu în cadrul TTIP, iar propunerile pe care le faceți astăzi sunt foarte interesante și, într-adevăr, trebuie să lucrăm pe baza acestora. Haideți să lăsăm această ușă deschisă, dar nu în cadrul uh, TTIP, pentru că uh, nu mă obține decât să punem în pericol TTIP-ul, dar promitem să lucrăm alături de dumneavoastră uh, în exteriorul TTIP asupra acestor idei și suntem în continuare deschiși dialogului. Vă mulțumesc. Domnul Morel și apoi doamna Șarățnova. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisar, că ați venit astăzi aici. De ce este suscită atâtea și atâtea dezbateri? Și de ce au existat atâtea răspunsuri negative la chestionarul dumneavoastră? E adevărat că la început ați încercat să minimizați uh, amploarea răspunsurilor negative, dar iată, acum ne faceți niște propuneri și e foarte bine, pentru că ați înțeles la fel ca noi că a intervenit o uh, problemă de democrație pe care uh, o pune pe tapet ISDS. Problema nu e doar în cadrul TTIP. Există o impresie destul de difuză că întotdeauna este privilegiat uh, interesul investitorilor și că adesea îi uităm pe cetățeni sau uităm chiar statele. Există o sfidare pe care eu pot să o înțeleg vis-a-vis -vis de justiția privată. S-a evocat acest lucru astăzi aici. În special riscul de conflicte de interese atunci când permitem justiția privată. În plus, ascultându-mi colegii, suntem cu toții de acord. Este, e o structură arhaică, depășită. Însă mai degrabă de a reforma astăzi acest sistem, ar trebui să dăm un răspuns clar realmente <laughs> avem nevoie de un astfel de sistem și mai ales în cadrul TTIP, e neapărat necesar un astfel de sistem și cine îl cere? Eu am înțeles că nu există o relație statistică între prezența, existența unui ETS și creșterea investițiilor străine. Tocmai s-a spus acest lucru. Și poate n-am insistat uh, asupra unui lucru unde ajuns. Anumite state sunt descurajate să ia măsuri de interes public de teama unor astfel de procese. Cum? Eu nu prea înțeleg. Dar în al treilea rând, și aici cred că merită să primim explicații. Cadrul acordului Canada. Ne spuneți, acordul CETA e încheiat și deci nu se mai poate face nimic. Și în același timp, mâine, vom face un ISDS reformat care va arăta splendid, dar nu mai putem face nimic cu CETA. Uh, cu un sistem ISDS care e insuficient. Care vor fi argumentele mâine pentru americani? Pentru a spune, uite, tocmai ați adoptat uh, un sistem cu canadienii care pare ok, de ce ne impuneți nouă să reformăm sistemul? Uh, CETA e prezentat ca un acord bun. Cum putem să obținem un rezultat pozitiv și în cazul TTIP cu toate problemele care rămân pe tapet? Mulțumesc! Thank you. Doamna Șarasnova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și doamne comisar pentru că a dat curs invitației noastre de a discuta despre dispozițiile privind ISDS. V-ați referit la aceste acorduri uh, existente deja în uh, unele state membre ale Uniunii Europene. Într-adevăr, și Republica Cehă, de unde provin eu, are un acord bilateral cu Statele Unite ale Americii, unul de modă veche pe care dorim să-l modernizăm. Și eu cred că cea mai bună modalitate de modernizare ar fi o abordare europeană, o singură dispoziție europeană privind uh, mecanismele ISDS, nu doar pentru TTIP, dar și pentru toate acordurile viitoare. Pentru TTIP este evident că avem nevoie de uh, acest mecanism pentru protejarea companiilor noastre, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, tratatele internaționale nu sunt recunoscute de instanțele americane. Problema unei instanțe permanente a SDS eh, trebuie într-adevăr analizată, însă, cum au spus unii dintre antevorbitori, această curte nu va apărea peste noapte. Deci trebuie să găsim acum o soluție să introducem eh, dispoziții privind ISDS în acest acord. Salut, drept urmare, propunerile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare discuțiile ulterioare cu dumneavoastră. Domnul Silva Ferreira. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, pentru propunerile dumneavoastră și pentru această dezbatere. Și aș dori să vă întreb cât de departe doriți să mergeți cu îmbunătățirea clauzelor ISDS în acordul cu Canada. Știți că această consultare publică um, s-a bazat pe uh, prezența SDS în CETA și până la urmă Comisia Europeană a ajuns la concluzia că acest regim nu este suficient de bun și că trebuie îmbunătățit din anumite puncte de vedere. Deci ne confruntăm cu o problemă politică, pentru că eu nu pot Uh, să înțeleg cum uh, îi se poate cere Parlamentului European să, acord, să aprobe un acord comercial dacă Comisia Europeană afirmă că acesta nu este suficient de bun. Ar fi important să știm ce anume mai putem face. Dumneavoastră a spus că sunteți dispusă să discutați cu partenerii canadieni despre posibilele îmbunătățiri ale ASDS și că acest lucru este valabil și pentru uh, posibilitatea de, posibilitățile de apel pentru uh, clauza de revizuire pentru viitor. Deci eu aș dori să înțeleg situația. Comisia Europeană este dispusă să ne dea un răspuns uh, politic uh, puternic la această problemă politică serioasă. Deci cât de departe doriți să mergeți în dialogul cu partenerii canadieni, veți discuta toate aceste patru probleme identificate și uh, vor fi, uh, va fi redeschis acest capitol negocierilor, pentru că eu aș saluta acest lucru. Doamna comisar, vă mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. Unele dintre acestea merg în aceeași direcție și o să încerc să le răspund uh, împreună pentru a economisi timp. Mulți dintre dumneavoastră sunteți convinși că mecanismele de soluționare a litigiilor în forma lor actuală sau în modul în care pot fi reformate nu sunt necesare. Însă faptul este că există deja ASDS-uri nord cu SUA, mai mult de 3.000 de ASDS-uri pe plan global. Deci ele există și nu vor dispărea doar pentru că unora nu le plac. Se pune întrebarea dacă le putem reforma. În plus, uh, ASDS-ul se regăsește în mandatul pe care l-a primit Comisia Europeană și uh, fac parte din prioritățile pentru SUA. Și în plus există clauze ISDS în toate acordurile viitoare. În acordul de parteneriat transpacific se găsesc asemenea clauze. Deci trebuie să ne gândim foarte bine dacă, dacă nu cumva renunțând la ISDS vom ajunge într-o situație dezavantajoasă față de Japonia și alți, uh, alte state. Dacă avem nevoie de STS în relațiile cu SUA, E bine, domnule președinte, aș dori să vă spun că tratatele internaționale nu sunt recunoscute de uh, sistemul de drept din Statele Unite ale Americii. Este un fapt. Și domnul uh, Fielner ne-a prezentat câteva cifre în acest sens. În majoritatea cazurilor, la asemenea mecanisme au apelat companii europene și, în mod specific, întreprinderi mici și mijlocii, Uh, pentru că s-au confruntat cu probleme, confiscări, discriminări, schimbări uh, bruște ale autorizațiilor pe care le-au primit. Poate vi se pare a fi aspecte minore, tehnice, însă ele au un impact negativ asupra uh, multor vieți, asupra multor locuri de muncă. Și uh, rare ori uh, toate aceste aspecte sunt uh, protejate și limităm și încercăm să reducem la maxim posibil abuzarea acestei clauze. Multe dintre aceste aspecte au fost discutate în CETA și se regăsesc în acordul cu Canada. Dacă recitiți acest acord, veți vedea că foarte multe reforme se, se regăsesc acolo deja. Principiul pe care l-ați uh, amintit dumneavoastră, cel care pierde o, o cauză va, va plăti, ceea ce are un efect de descurajare în uh, inițierea unei asemenea cauze. Acum, instanțele internaționale, instanțele permanente, mi se pare a fi o idee foarte bună, însă trebuie să fim realiști, ă, nu este o soluție imediată. Avem nevoie de aliați pentru a, pentru a lucra la această idee, să discutăm cine urmează să financeze, cine va face parte din instanțele respective și nu putem aștepta uh, Uh, crearea acestor uh, instanțe pentru că acum negociem TTIP și discutăm și alte, negociem și alte acorduri cu Vietnam și cu alți parteneri. Tocmai de aceea trebuie să găsim o soluție acum și suntem deschiși. Uh, serviciile mele încearcă să găsească o soluție internațională aici. Dacă va exista un uh, ISDS uh, pe plan internațional, atunci toate statele vor fi guvernate de acest mecanism la toate nivelurile. Mecanismul de apel, care ar putea fi opțiunile, am putea să ne orientăm după ce se întâmplă la Organizația Mondială a, a Comerțului. Aceasta ar fi o posibilitate la care putem uh, reflecta. Și cred că mi se pare adevărat că într-un sistem juridic solid și legitim să există un mecanism de apel, pentru că acesta poate fi folosit nu doar de societățile comerciale, dar și de state. CETA. CETA este un acord uh, încheiat. A fost anunțat de 28 de state și de primul ministru canadian uh, pe 27 noiembrie. Acordul a fost încheiat, acum trece prin procesul uh, examinării juridice, care aproape a fost încheiat, după care vom trece la traducere. Vom discuta, desigur, cu partenerii din Canada și cu partenerii din uh, America. Însă uh, nu ar, ar trebui să convenim noi aici, uh, în Uniunea Europeană, uh, despre ce dorim să discutăm să ajungem la un acord majoritar și în momentul în care vom avea acest acord vom discuta cu prietenii noștri din America și cu cei din Canada într-un mod cât mai transparent. Ei știu deja ce se întâmplă, însă nu pot începe negocierile cu canadienii înainte de a avea un mandat de negociere. Voi uh, discuta să vedem dacă în faza de examinare juridică aspecte care țin de de ISPS se vor regăsi și în uh, CETA, fără a redeschide acest acord, pentru că nicio țară nu-și dorește uh, redeschiderea uh, negocierilor. Cel puțin niciun stat nu își dorește acest lucru, pentru că dacă noi redeschidem un capitol, poate canadienii își vor dori redeschiderea altui capitol, ceea ce va duce la eșoarea acestui acord, cu un impact negativ asupra uh, situației economice și a locurilor de muncă din Europa. Calendarul. Mai mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat în legătură cu acest calendar. Aceasta este o, o primă discuție care sunt convinsă că va fi, continu, va fi continuată și în uh, alte forme. Eu o să vă stau la, la dispoziție săptămâna viitoare are loc uh, Consiliul uh, Comercial Informal și uh, vom ține seama de toate aceste discuții, de ideile exprimate pentru concluziile pe care le vom redacta până la sfârșitul primăverii, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, există și alte aspecte importante în TTIP, dincolo de ISDS municipal, într-adevăr, sunt uh, de acord, domnule Fielnar, Comisia a fost pregătită să semneze, însă nu toate statele membre și-au dorit acest lucru, din păcate, pentru că ar fi fost un uh, mesaj clar în uh, sensul transparenței. În ceea ce privește dreptul de a reglementa doamna Keller, în acordul cu Canada, aci, acest aspect se regăsește într-adevăr în, în preambul și ne dorim ca el să fie mutat în partea dispozitivă a acordului. I, I think, Chairman, that I have tried to, to answer most questions because they were grouped on, on... Cred că am răspuns la toate întrebările, domnule președinte, pentru că le erau regrupate pe teme. Îmi pare rău dacă cumva am omis ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamnă comisar. Cred că vom avea și alte prilejuri pentru a discuta în detaliu toate aceste lucruri. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și că ați răspuns întrebărilor colegilor mei. Astfel, încheiem punctul 6 al ordinii noastre de zi și, fără întârziere, trec la punctul 7, audierea TTIP. Ce le aduce bune europenilor? <laughs> if there are some movements, please. Dacă sunt mișcări în sală, vă rog să o faceți cât mai rapid și cât mai în liniște. Gut. Hat es den entsprechenden Austausch jetzt gegeben? A existat uh, posibilitatea de a face schimburile pe care vreau să le faceți? Da möchte ich aber wirklich jedem bitten, ruhig zu sein. Please. Aș vrea să vă rog pe toți să faceți liniște, să nu faceți gălăgie, vă rog frumos, pentru ca să putem continua. no oxygen left in the <laughs> room. <laughs> He's got full. So, also jetzt fangen wir mit dem Hearing an. Începem deci cu audierea noastră. Avem deja o serie foarte mare de audieri pe care le-am uh, le avem deja rezolvate, mai ales în legătură cu TTIP, în legătură cu ISDS-ul. Astăzi trebuie să încercăm o dată să mai uh, creăm un fel de umbrelă peste tot ceea ce știm despre TTIP și să ne concentrăm mai ales pe ceea ce înseamnă TTIP-ul pentru cetățeni. Adică, vă dați seama că în fiecare zi avem mai multe reuniuni pe TTIP și această problemă se pune la un moment dat. Măcar o dată un cetățean sau altul întreabă ce aduce acest uh, acord concret pentru noi, cetățenii, pentru mine ca cetățean. Și care sunt avantajele pe care le am de pe urma acestui uh, acord. De, exact despre aceasta vrem să vorbim astăzi, despre ce aduce un astfel de acord uh, ca avantaje pentru ca să putem răspunde la finalul mai multor audieri și uh, cu această privire de ansamblu pe care o avem. Mă bucur foarte mult că Cecilia Malmström, și, care este comisarul pentru comerț, poate să ne facă o mică introducere. Vă rog. Mulțumesc. Ladies and gentlemen, yes, let's move. Da, haideți să trecem la ISDS la imaginea mai de ansamblu a TTIP și vă mulțumesc foarte mult că organizați acest eveniment, cred că e foarte important, știu că există un interes major printre politicieni, desigur, dar și printre cetățeni și diversele părți interesate în întreaga Europa. Încerc să călătoresc cât mai mult și mă întâlnesc cu mulți care își exprimă interesul, unii sigur în mod sceptic, unii au foarte multe întrebări. Uh, și iată de ce în această după-amiază cred că aveți o audiere foarte bine organizată. O scurtă introducere, dacă îmi permiteți. De când uh, am venit pe acest post, în urmă cu patru și jumătate, a fost uh, o idee cheia a mea orientarea către cetățeni. Iată de ce trebuie să asigurăm transparență maximă, dialog, așa încât toată lumea se simte inclusă, angajată și informată despre cele pe care uh, le discutăm despre comerț în general, dar acum în special despre TTIP. Da, conlucrăm cu întreprinderile, companiile, pentru că mm, încercăm să eliminăm barierele uh, pentru investiții, pentru export și companiile influențează uh, viața reală. Ele știu foarte exact care sunt barierele și ce potențial uh, deschid noile uh, acorduri comerciale după care urmează crearea de uh, locuri de muncă, crearea de creștere economică în beneficiul tuturor cetățenilor. Iată de ce lucrez și cu grupuri de indivizi care reprezintă cetățenii în multe capacități, sindicate, organizații de consum, um, activiști în domeniul mediului sau al sănătății publice și așa mai departe. Cred că mulți sunt astăzi aici. Experiența lor este vitală și trebuie să vă spunem de impactul mai general uh, și mai specific în sectoarele lor de predilecție. O politică care creează noi oportunități pentru lucrători și pentru consumatori trebuie de asemenea să consolideze și să mențină valorile legislației noastre. Astfel încercăm să abordăm toate acordurile comerciale în Uniunea Europeană și așa încercăm să abordăm și TTIP. Preocupările pe care le-am auzit se legau de faptul că negocierile nu sunt suficient de transparente. Mulți se simt lăsați pe din afară. Există multe ambiții în cadrul TTIP pentru uh, reglementări. Se decide în mod transparent la nivel internațional asupra acestor lucruri și așa s-ar dori să se întâmple și la nivel internațional. Iată de ce uh, s-a dorit deschiderea negocierilor um, pentru Parlamentul European, pentru public și pentru, firește, autoritățile naționale, ameliorând calitatea dialogului, încercând să explicăm tuturor ce încercăm noi să facem. Există multe Uh, documente disponibile online despre aceste negocieri, atât uh, documente de poziție, um, documente de fundal și uh, le îmbogățim pe măsură ce avansăm. Un element cheie pentru discuția noastră e că beneficiul acordului începe să se întrevadă. Aș menționa trei astfel de beneficii. Sigur, uh, consolidarea economiei noastre, eficacitatea guvernanței și um, sporind importanța vocii noastre în lume. TTIP va aduce beneficii europenilor, dându-le o voce mai puternică uh, în lume, în afara granițelor noastre. Lucru care devine tot mai important. Uh, economia globală e tot mai integrată prin tehnologie, comunicare. Uh, și ca atare există tot mai multe solicitări eh, din partea Guvernului naționale eh, pentru reguli internaționale, fie că e vorba de siguranța produselor eh, și astfel cooperarea internațională va spori în viitor. Dimensiunea relativă, volumul relativ al economiei europene scade în lume și asta în detrimentul statelor europene. Astfel încât, dacă conlucrează, UE și SUA vor avea mai multe de câștigat lucrând împreună protecția mediului, protecția consumatorului, toate acestea sunt extrem de importante la nivel global, dar TTIP-ul face decât să le consolideze și astfel de teme de reglementare sunt extrem de importante și ne dorim să le putem influența în viitor în beneficiul cetățenilor europeni. Un al doilea tip de beneficii se referă la o guvernanță, la guverne mai eficace. 1. Uh, cooperarea reglementară va fi uh, nodul, uh, va fi um, centrul TTIP. Schimbul de date și informații va fi vital. Um, uh, autovehicule electrice, nanotehnologii, toate conțin o doză mare de incertitudine. Iată de ce e nevoie de cele mai bune regulamente pentru a ne proteja cetățenii în fața uh, noutăților și viitorului. Prin cooperare putem uh, pune, putem aplica um, cu mai multă rigoare regulile. Avem un număr limitat de inspectori uh, care să verifice implementarea regulilor, cooperarea ambelor um, părți pot ajuta inspectorii în domeniul uh, protecției sănătății și așa mai departe. Guvernele vor putea cumpăra uh, bunuri și servicii, deci achizițiile publice devin mai importante odată ce tarifele vor scădea fie că e vorba de mobile, medicamente sau haine, prețurile vor fi mai accesibile. Însă vreau să spun foarte clar, TTIP nu va scădea standardele, nu pentru mâncare, nu pentru mediu, nu pentru medicamente. Ehm, protecția consumatorilor nu va fi afectată indiferent uh, de reglementări, acestea nu vor pune în pericol calitatea și standardele noastre înalte. O nouă abordare a investițiilor, tocmai am discutat acest lucru, nu va afecta nici ea calitatea înaltă a standardelor noastre. O a treia arie de beneficii, firește, sunt cele economice. Propunerea cheie următoare. Există 4,7 milioane de europeni care au un loc de muncă grație exporturilor către SUA și ne-am dorit să um, obținem mai mult. Am dorit ca și consumatorii să poată avea acces la o diversitate mai mare de produse la un preț mai mic, iar, iar companiile ne dorim să devină mai competitive. Două treimi din uh, exporturi țin energie, um, piese de schimb. Majoritatea uh, volumului uh, tranzacționat în UE provine din importuri. V-aș da câteva exemple din Europa. 1. În ce privește achizițiile publice în Finlanda, există o companie numită EFLA, bazată în afara Helsinki. Ei fac echipamente pentru sistemele de iluminat care echipează uh, avioanele și permit uh, aterizarea în siguranța avioanelor. Ei nu le pot vinde pentru că Statele Unite limitează volumul de astfel de echipamente cumpărate din afara Statelor Unite, chiar dacă aceste echipamente sunt deosebit de adaptate condițiilor meteo dificile. Dorim să eliminăm astfel de bariere. Ce privește barierele tarifare, în Spania există diverse companii care trebuie să plătească uh, taxe vamale foarte mari. Există multe IMM-uri și sectoare ca în, în domeniul fructelor, al încălțămintei și au tarife foarte înalte. De exemplu, producătorii de încălțăminte din Alicante plătesc pe pentru export de 37%. Uh, un producător de anghinare din Mursia nu poate competiționa cu uh, întreprinderile din America Latina. Exportatorii europeni trebuie să plătească taxe de 15% și nu totul se referă la uh, tarife mari. Există o mm, mică companie lângă uh, Göteborg care vând um, prăjituri fără gluten și care trebuie să plătească o taxă mai de 6% când le vând în Statele Unite. Am putea exporta mai mult odată ce barele tarifare vor dispărea și vom putea avea mai multe uh, locuri de muncă. În Austria există o companie uh, farmaceutică care spune că taxele pentru dubla inspecție atât de uh, autoritățile europene cât și cele americane face ca totul să fie mult prea scump pentru ca ei să exporte în Statele Unite. La Köln există o fabrică cu 600 de lucrători care spune că diversele standarde pentru prize și cabluri fac ca producția pentru piața americană să fie extrem, extrem de scumpă. O altă companie din Franța de data aceasta, un producător de uh, fructe de mare, nu poate exporta către Statele Unite pentru că ace, animalul ca atare este testat diferit în Statele Unite și în Europa. Ambele metode sunt, uh, asigură siguranța consumatorilor, dar sunt două metode diferite care costă enorm de mult o companie medie. Iată, nu neapărat trebuie să armonizăm, dar măcar să recunoaștem standardele reciproce ale celor două părți și să evităm cheltuieli inutile. Trebuie să creăm condiții mai bune pentru companiile care se luptă astăzi într-o economie unde e nevoie de mai multă creștere și mai multe locuri de muncă. Trebuie să creăm oportunități mai multe pentru companiile mici și mari guvernul nostru ar putea funcționa mai bine, uh, spunând cooperarea, și am putea să ne păstrăm modul de viață european care se schimbă totuși foarte rapid și unde toate valorile noastre nu sunt întotdeauna împărtășite de partenerii externi. Dacă lucrăm împreună, lucrurile ar putea să meargă și oricum merită să încercăm. Aștept cu mare interes cooperarea cu Parlamentul European și cu toate părțile interesate care sunt reprezentate astăzi aici, tocmai pentru a progresa în aceste negocieri. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în această audiere. Mulțumim mult, doamnă comisar, pentru această declarație uh, beneficiul uh, consumatorilor europeni. La audierea noastră avem mai mulți reprezentanți ai cetățenilor europeni uh, și vom discuta într-adevăr toate aceste beneficii. Vă mulțumim foarte mult și cred că ne vom revedea curând. Yeah, yeah. Damen und Herren. Jetzt haben wir sieben. Hm? Ja, jetzt haben wir. Doamnelor și domnilor, acum avem alături de noi uh, șapte reprezentanți din diferite uh, sectoare sociale și economice care să ne prezintă așteptările lor față de TTIP și vom schimba puțin structura tradițională a audierilor. Cred că pe engleză cuvântul folosit pentru a descrie audierile este boring, uh, plictisitoare, deci vom încerca să dăm puțină, uh, puțin mai multă viață acestei uh, audieri. Vom avea după fiecare prezentare o întrebare și apoi o, o dezbatere cât mai plină de viață, cred, la sfârșitul celor șapte intervenții, astfel încât uh, să profităm de expertiza posibilă. O avem alături de noi pe doamna Voda care lucrează pentru o platformă europeană privind politica comercială europeană și trebuie să spun că uneori am impresia că această platformă EU-Trade Insights știe mult mai bine care îmi sunt intențiile mele legate de relațiile comerciale ale Uniunii Europene, deci este o organizație foarte bine informată. Mă bucură faptul că dumneavoastră este alături de noi și, în primul rând, vom începe cu domnul Kleis de la BEUC. Și, apropo, aș dori să spun că există aproape o egalitate de gen între experții prezenți astăzi. Nu se întâmplă întotdeauna la toate odierile din Parlamentul European. Este un lucru foarte bun. Domnul Clais din partea BUC, 5 uh, minute, după care vom trece la o întrebare. Vă rog. Yes, uh, thank you very much for um, the invitation and the opportunity to talk uh, today about uh, TTIP. Mulțumesc pentru invitație la această audiere. Ce au de câștigat europenii? Din punctul meu de vedere, ce au de câștigat consumatorii? Și e o provocare în a răspunde la această întrebare din cauza faptului că TTIP e o temă foarte vastă, acoperind multe uh, teme care depășesc uh, deschiderea pieței sau înlăturarea barierelor tarifare. Și uh, atunci când căutăm beneficiile, sigur, e ușor să-l găsim pe cele economice, uh, câștigurile pentru consumator din punctul meu de vedere. Și aici deja intervine o problemă din perspectiva noastră, anume, ca o organizație de consumator nu avem mijloacele de a face o evaluare de impact uh, detaliată. Acestea adesea se contrazic, așa cum știm, um, iar uh, evaluările oficiale ale Comisiei Europene arată că 545 de euro în venitul familiilor este o estimare mare în uh, negocieri. Alții spun că există o pierdere a PIB de până la Cifrele sunt uh, exagerate. Pe noi ne interesează beneficiile pentru consumator, tocmai pentru că știm că accesul la piață și barierele tarifare nu sunt decât o mică părticică a TTIP. Mai există și multe alte uh, aspecte, iar dacă e să le cuantificăm, e dificil de pus niște cifre uh, ce privește veniturile pentru uh, consumatori. Uh, Acum, dacă e să privim la uh, aspectele mai tradiționale ale beneficiilor și învățând din lecțiile trecutului, ajungem la elemente mai evidente. Presiunea competitivă asupra pieței, bună în plus de cele citate anterior. Și ce putem spune aici e că beneficiile pot veni din scăderea tarifelor, care fac ca produsele să fie uh, superflu de scumpe. Iar din punct de vedere al consumatorilor, acest uh, lucru nu e foarte relevant în măsura în care uh, tarifele nu sunt foarte mari în relație USUA. În al doilea rând, începește uh, alegerea, diversitatea din care poate alege consumatorul, inclusă în TTIP. E vorba de uh, piețe exagerate când vine vorba de um, UE versus SUA. Asta înseamnă că trebuie să ne uităm și uh, la o analiză de tip sectorial mai degrabă atunci când vine vorba de deciziile luate de consumatori. Bunoare pentru sectoare um, cum ar fi uh, produsele și digitale, um, lucrurile pot fi mai interesante Uh, câștigurile însă ar fi mai scăzute acolo unde lumea se orientează către produse uh, regionale. Am văzut din acordurile anterioare că și în trecut intrarea pe o nouă piață poate duce la o reducere sau la o presiune mai mare asupra jucătorilor de pe piață pentru a-și reduce, pentru a reduce prețurile produselor lor intrarea pe piața europeană a vehiculelor japoneze și coreene a pus mare presiune pe um, constructorii de automobile din Europa și au influențat um, deciziile consumatorilor. Dacă TTIP s-a referit doar la accesul pe piață și uh, bariere tarifare, atunci beneficiile pentru consumatori ar fi mai ușor de modelat. Să trebuie să ne uităm și la alte lucruri. La cadrul de protecție a consumatorilor în contextul transatlantic, care sunt avantajele pe care le TTIP? Și din punctul nostru de vedere, un astfel de cadru, dacă TTIP ne dorim să aducă rezultate bune, nevoie de o politică uh, de concurență foarte eficace Pentru că, în mod direct, consumatorii nu uh, au informația de care au uh, nevoie. Ei trebuie să fie în măsură să ia niște decizii informate. Și e nevoie și de reglementări uh, solide pentru a evita uh, concurența neloială din partea companiilor. Sigur că cetățenii se concentrează și pe alte lucruri decât cel mai bun preț. Trebuie să ținem seama de uh, siguranța pe care o oferă produsele și există unele provocări globale în ce privește siguranța produselor și riscurile pe care le prezintă. Iată de ce cooperarea între UE și SUA și organele de reglementare are sens. Uh, bunoare sisteme de alertă precoce, standarde de siguranță uniforme, inspecții comune, dar asta de fiecare dată pe baza celui mai înalt nivel de protecție. Sigur, se întâmplă și lucruri mai delicate în aceste negocieri. Nu putem ști încă după doi ani de negocieri dacă uh, abordarea aleasă asumă uh, acest înalt nivel de protecție a consumatorilor, nu știm. Și avem și solicitări mai concrete, însă prefer să mă opresc aici prezentarea mea. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Iohannes. Vorbești despre standarde înalte și e ceva uh, foarte firesc pentru consumatori. Și mă întreb dacă consider în continuare că TTIP este formul potrivit pentru a discuta despre integrarea standardelor americane, care par să fie mai înaltă decât cele din UE. Poate membrii Parlamentului European ar trebui să se gândească la o legislație proprie înainte de a integra acest element în TTIP. Cred că există două răspunsuri la această întrebare. Pe de-o parte, există probleme ce nu țin doar de legislația europeană. Dacă vorbim de mai mult comerț uh, în domeniul cosmetic sau alimentar, ne putem baza doar pe legislația europeană. Dar nu e suficient. Trebuie să analizăm dacă produsele pot intra pe piață fără a respecta standardele noastre. Doamna comisar Malmström Tocmai am menționat nanomaterialele ca o zonă potențială de cooperare și de la începutul negocierilor, dialogul prin protecția consumatorilor a făcut propuneri pentru o agendă care a temelor care ar trebui abordate la nivel UE-SUA. Uh, Poate nu în cadrul TTIP, dar dacă e vorba de nanoparticule, nanomateriale, de ce să nu discutăm cu Statele Unite despre implementarea unui inventar al nanomaterialelor care să fie accesibil organelor de reglementare, dar și publicului general. De ce să ne gândim la o evaluare înainte de punerea pe piață a nanomaterialelor, înainte de a permite mai mult comerț cu substanțe chimice și cosmetice? Alte uh, sectoare sunt uh, comerțul electronic, uh, produsele alimentare. Aici trebuie să ne gândim la tipurile de cooperare între UE și SUA, dar asta de fiecare dată, pornind de la numitorul comun, mm, dar la cel mai înalt standard. Dacă spunem că va exista mai mult comerț cu produse alimentare, atunci putem considera lanțul alimentar global va aduce și riscuri sporite ca unele produse alimentare uh, periculoase să intre pe piață. În același timp vorbim despre uh, uh, sporirea comerțului alimentar în cadrul TTIP, poate că trebuie să vorbim și de sistemele de trasabilitate între cele două părți, pentru ca uh, uh, identificarea produselor să, să poată realmente să se facă la acest nivel bilateral. Un sistem global de alertă, bună oară, ar fi binevenit dacă ne dorim uh, importul de produse alimentare din uh, Statele Unite. În California, uh, oamenii știu că uh, e o problemă, dacă află că e o problemă cu portocale de acolo, atunci pot uh, alerta, bună oară, autoritățile din Lituania pentru un astfel de sistem global. Încă o întrebare, dacă îmi permiți, pe scurt am să insist. Nu înțeleg. Comisia Europeană a spus uh, dintotdeauna că TTIP nu va schimba legislația Uniunii Europeană, că nu va schimba vana lucru. Sigur, spun asta în uh, contextul uh, neliniștilor exprimate privitor la scăderea standardelor noastre. Dar ce facem dacă vrem să ne ameliorăm standardele? Nu e naiv pentru organizațiile de consumatori și, în paralel, dacă exprim un punct de vedere critic, putem prin TTIP să ameliorăm uh, standardele uh, Uniunii Europene? Noi credem că e necesar ca înainte de a avea relații mai intense, relații comerciale cu Statele Unite sau alți parteneri, să ținem seama și de riscurile care merg mână în mână cu așa ceva. Bună oară! Mai mult comerț cu produse cosmetice și chimice Trebuie să ne determine să ne gândim cum putem contracara riscurile unor produse inovatoare, dar care nu respectă standardele UE. Acestea trebuie abordate într-un fel sau altul în cadrul TTIP sau într-un alt forum. Asta mai merită discutat. Mulțumesc, spune președintele. Uh, următorul vorbitor, Fabien Goyen, din partea Michelin, producătorul de pneuri. Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Sunt uh, Fabien Goieneș și obiectivul meu în această după-amiază este să arăt ce poate să aducă TTIP-ul unui uh, concern precum Mișla. Și ca să pot să vă vorbesc despre impactul TTIP, pot să vă dau câteva elemente despre Michelin la început, pentru ca să explicăm așteptările noastre. Dacă ați venit la această audiere în, pe bicicletă, cu mașina, cu metroul, cu autobuzul sau cu avionul, probabil că ați folosit un, uh, unul din cauciucurile Michelin, fără să știți, pentru că noi producem uh, cauciucuri pentru aproape toate vehiculele. E vorba de un obiect simplu, negru, rotund și totuși este un concentrat de tehnologie pe care putem să-l folosim, care folosește până la 200 de componente. Ceea ce pentru noi, în calitate de membri în procesul de comerț internațional, este un lucru important. E vorba, în primul rând, de o întreprindere internațională care are 37 de centre de producție în Europa, un centru de cercetare-dezvoltare, peste 60.000 de, de angajați, peste jumătate din efectivele mondiale și 50% din producția grupului în tonaj. Dar suntem și în Statele Unite implantați avem o primă uzină din 1950 75 cu 16 uzine acum cu scopul de a putea deservi piața americană. Încercăm să facem și eu, prin centrul nostru de cercetare și dezvoltare tot felul de uh, elemente de cercetare și în același timp există un obiectiv comun. Avem un produs complex, un produs care trebuie să răspundă în același timp specificităților diferite. Am uh, încercat de aceea să îmbunătățim fluxurile între Statele Unite și Europa, pentru că este foarte important pentru noi acest lucru. Încercăm să eliminăm, în primul rând, tarifele vamale care există în continuare de ambele părți ale Atlanticului. Apoi, uh, aceste cauciucuri sunt impuse, supuse unor impozite până la 6,5% pentru produsele chimice, dar dacă tarifele sunt uh, joase, fluxurile sunt foarte ridicate, pentru că 35% din uh, exportul, din producție este exportată și 40% din exportul merg către Statele Unite. Aceasta creează fluxuri foarte mari și care se explică prin piețele respective. Dacă ne gândim, de exemplu, la uh, Um, anvelopele pentru camionete, care sunt un produs european, care vine de la producători europeni. Însă dacă trebuie să oferim acest produs pentru Statele Unite, noi le exportăm de la uzinele noastre europene pe dos uh, un Jeep, de exemplu, care este un produs mai ales uh, american și unde avem cauciucuri speciale pentru această mașină, când trebuie să oferim, de exemplu, vehicule forestiere, noi le importăm practic din uh, Statele Unite. La fel și cauciucurile pentru metrou pe care le regăsiți, de exemplu, în navetele de pe aeroportul din Washington, Miami sau de la Disneyland, tot de la noi vin. Aceste Uh, cauciucuri pentru metrou se fabrică în Europa, care pleacă apoi în Statele Unite și au 15% de taxe vamale la intrare. Un alt exemplu care ne arată că taxele vamale pot să aibă un impact nu numai pe întreprinderea noastră, ci și pe alte întreprinderi, întreprinderi sunt mașinăriile sau utilajele. Aceste utilaje se exportă în Statele Unite și apoi, dar ele sunt cumpărate în Europa. Ele sunt supuse a uh, unor taxe vamale care se ridică până la 6%, de la 1 la 6%. Deci noi considerăm că dacă am putea să eliberăm viața de aceste taxe, acesta ar fi un beneficiu pentru noi, bineînțeles, dar pentru toată, tot lanțul de producători de utilaje, de exemplu, în Europa. În ceea ce privește cifrele, aceste fluxuri de care vă vorbeam, pentru, unul din, pentru grupurile noastre înseamnă 20 de milioane de euro pe an. Noi sperăm că aceste 20 de milioane ne vor fi foarte folos, folositoare pentru a deveni mai productivi în Europa, și pentru a deveni în același timp și mai competitivi. Astfel putem să vedem că cu TTIP-ul putem să simplificăm anumite proceduri, putem să suprimăm anumite taxe la care în momentul de față trebuie să cotizăm. De exemplu, la intrarea în Statele Unite există o taxă care se cheamă uh, merchandise processing fee, o taxă de prelucrare a mărfurilor. Pe fiecare uh, marfă plătim cam 500 de uh, dolari. În cadrul NAFTA a fost eliminată această taxă, dar probabil că după TTIP ar fi de asemenea suprimată această taxă foarte ridicată. În concluzie, vreau să mă opresc aici, dar vreau să spun că interesul principal pentru un grup ca al nostru de a avea TTIP-ul este o creștere de competitivitate pe care am avea-o de la eliminarea drepturilor vamale, a taxelor vamale, pentru că avem uh, mai multe fluxuri de produse de care vă vorbeam și care sunt supuse tuturor acestor taxe vamale. Pot vorbi însă și de persoanele expatriate americane în Europa sau europenii care trăiesc în Statele Unite care ar avea de asemenea de câștigat. Dacă nu facem față barierelor tarifare acum, credem că TTIP-ul ar fi pentru noi o pârghie de competitivitate datorită uh, de separării tarifelor industriale și a descompunerii acestora, care ar permite astfel într unei industrii din Europa care se bazează mai ales pe export, de a putea să fie mai competitivă într-un context internațional în care concurența este foarte acerbă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Fabien! Sunt destul de surprins, ați vorbit foarte mult de eliminarea taxelor vamale. Ați spus de asemenea că există foarte mulți expați uh, americani care trăiesc în Europa și invers, bănuiesc că există și un flux constant de experți care merg dintr-o parte într-alta, aveți centre de cercetare, dezvoltare în Statele Unite, există o nevoie clară de flux de informații, nu aveți nicio barieră în domeniul acesta, numai, uh, de fapt numai taxele vamale sunt cele mai importante, da, cred că ați înțeles exact că vorbesc despre o mai mult mare convergență reglementară, de reglementare. Ceea ce trebuie să înțelegem este că sistemul american, sistemul uh, european în domeniul uh, cauciucurilor și nu funcționează după același sisteme. Există o autocertificare în Statele Unite și omologare în, în Europa. Deci, după cum vă ziceam, de 40 de ani suntem în SUA, avem un lanț care se produce la nivel mondial, dar există um, maniere de lucru diferite pe care noi le-am integrat ca parte din strategia noastră. Deci pentru noi aceasta nu mai este un subiect de actualitate. Ceea ce ne-ar interesa însă este, pe de-o parte, dacă TTIP-ul ar putea să fie o pârghie pentru ca în anumite instanțe, cum ar fi, uh, de exemplu, la Geneva, să putem merge către o mai bună armonizare a sistemelor de testare. Aceasta ar fi un subiect care ne-ar interesa cu siguranță pe viitor. Și apoi, ceea ce ne-ar mai interesa de asemenea este că, fiind dat că suntem utilizatori de produse chimice, dialogul de reglementare care ar putea să fie lansat uh, prin intermediul TTIP între Statele Unite și Uniunea Europeană ar putea fi de mare interes pentru noi pentru a vedea cum putem să avem un schimb mai fluid pe subiectul produselor chimice, de exemplu, între cele două țări. Mulțumesc că o să răspund imediat la acest lucru, pentru că știu că e un subiect foarte sensibil, produsele chimice. Se vorbește foarte mult de riscul de dereglementare, dacă nu ați auzit probabil de directiva RICI. Deci, trebuie să fim foarte sinceri și să spunem uh, sincer, dacă acest lucru ar fi benefic pentru dumneavoastră. Nu, n-ar fi benefic, răspunde vorbitoarea. Suntem absolut convinși că nu este obiectivul uh, TTIP. Riciul a adus un progres semnificativ în toate domeniile, atât în domeniul transparenței, dacă ar fi, de exemplu, numai pentru utilizatorii pe care, suntem, pe care, care suntem noi, ar fi fost un mare avantaj și apoi și pentru că există un obiectiv de sănătate și de securitate, de îmbunătățire a acestor standarde și în domeniul mediului și noi nu dorim în niciun caz eliminarea directivei RICI. Finalitatea acestei directive ar fi uh, să fie un instrument pentru protecția mediului, pentru protecția sănătății, prin intermediul controlului substanțelor chimice. Ceea ce sperăm noi prin TTIP este că fiecare zonă care are un sistem propriu, RICI în Uniunea Europeană și sistemul american pe de altă parte, să intre într-un dialog, un dialog în amonte, pentru că există o substanță, dacă este nocivă în Europa, este cu siguranță nocivă și în Statele Unite. Deci, ideea ar fi cum putem să evaluăm din punct de vedere științific aceste substanțe, să ne gândim la felul în care acestea ar putea fi transformate în substanțe mai puțin nocive și să avem un dialog în amonte, mult mai puternic în amonte, între cele două laturi ale Atlanticului, ceea ce nouă ne-ar garanta, de exemplu, o predictibilitate a mediului de afaceri mult mai bună și, în același timp, ar fi și de interes pentru cetățean, pentru că e vorba de sănătate, de mediu și aceasta ar fi garantată dacă ar exista o discuție în amonte. Deci riciul se cheamă așa în Europa, în Statele Unite e altceva, nu contează, dar obiectivul final contează. A spus că taxele vamale reprezintă 20 de milioane de euro pe an Haideți să ne eliminăm că sunt uh, eliminate toate aceste taxe vamale. 20 de milioane de euro ce înseamnă? Adică înseamnă concret ce vreți, să, uh, ce vreți să facem cu acești bani. Nu aceasta este întrebarea, bănuiesc. E destul de dificil să vă răspund la această întrebare pentru că piața cauciucurilor uh, este unul, o piață foarte competitivă care evoluează foarte repede. În 2010, primii 10 producători în lume reprezentau 80% în cotă de piață. În 2013, primii 10 producători de cauciucuri în lume nu mai reprezintă decât 60% din piața mondială. Deci în 10 ani, practic, au pierdut 20 de puncte procentuale în cote de piață din cauza uh, unor piețe emergente, unor actori noi, concurență foarte puternică. Astăzi, piața europeană a cauciucurilor nu s-a nu și-a regăsit nivelul pe care l-a avea înainte de criză, în primul rând. Deci dacă ne uităm la această evoluție care e foarte rapidă, vedem că piața mondială, care este extrem de competitivă, uh, face ca lucrurile să fie foarte dificile. Nu știu, în momentul în care TTIP-ul va fi votat și ratificat și va fi pus în aplicare, cum vom fi, în ce situație vom fi și ce vom face cu aceste 20 de milioane. E clar că acestea vor fi o pârghie pentru mai multă competitivitate, fie că e vorba pentru modernizarea instrumentelor de, noastre de producție în Europa, fie pentru îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor, fie pentru continuarea investițiilor în cercetare și dezvoltare, pentru că fără ele nu o să facem niciun progres. Nu știu cum vom uh, arăta în momentul în care se va pune în aplicare, e greu de prevăzut, dar sperăm că negocierile să avanseze repede în uh, domeniul TTIP. Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Bineînțeles că sperăm ca investițiile să fie în Europa investițiile noastre. Bine, domnul Cupfer are cuvântul acum din partea British Telecom. Este următorul uh, vorbitor care vorbi de cetățenie europene. <laughs> Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și numele BT pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul la această audiere. Pentru noi, piața americană este foarte importantă, tocmai de aceea ne interesează atât de mult și TTIP. De fapt, în urmă cu ceva mai mult de 30 de ori, BT și-a deschis prim, primul birou în Statele Unite ale Americii, în New York, ocazie cu care am fost și cotați la Bursa de Valori din New York, în momentul în care British Telecom s-a fost privatizată și din momentul respectiv am deschis mai multe reprezentanțe în Dallas, Atlanta, Princeton, uh, Reston, Houston, Oakdale, San Jose și Cincinnati și avem aproximativ 2200 de uh, angajați în Statele Unite ale Americii. Deci SUA este cea mai importantă piață pentru noi în afara Regatului Unit și a Uniunii Europene și ne dorim, drept urmare, un acord uh, ambițios TTIP, în urma căruia toată lumea să aibă de câștigat și pe baza unei abordări reciproce. Sprijinim de asemenea și negocierile bilaterale, trilaterale purtate de Uniunea Europeană acum, la care participă și uh, Canada, Coreea, India, Japonia, Singapore, Mercosur și așa mai departe uh, Compania noastră este furnizorul de comunicații fixe cea mai mare din Regatul Unit. Avem activități în 170 de state. În uh, exteriorul Regatului Unit oferim soluții uh, doar uh, firmelor, nu și persoanelor private. Deci colaborăm cu organizații internaționale, cu guverne, avem uh, o rețea globală care conectează um, orașele cele mai importante de pe glob și oferim soluții uh, care țin uh, de telecomunicații, care țin seama de nevoile clienților noștri. Deci până la oferim mai mult decât telecomunicațiile clasice. British Telecom este de acord cu TTIP pentru că, din punctul nostru de vedere, schimburile comerciale aprofundate merg mână în mână cu un mai, o mai largă folosire a serviciilor uh, TIC. Ne dorim, de asemenea, un mai bun acces uh, la achizițiile publice în Statele Unite ale Americii, mai ales la nivelul statelor și considerăm de asemenea că TTIP ar putea susține fluxul liber al uh, datelor, care este vital pentru toate activitățile comerciale în toate sectoarele și ar uh, permite o mai bună abordare a protecției datelor cu caracter uh, personal pe ambele maluri ale Atlanticului. Um, așteptăm cu nerăbdare o colaborare Uh, um, adecvat în ceea ce privește colaborarea uh, reglementară, mai ales când vine vorba de stabilirea normelor și standardelor în uh, area high-tech, de exemplu, cloudul, sănătatea electronică, rețelele energetice inteligente și așa mai departe. Și în fine ne dorim o abordare coerentă în ceea ce privește un, o reglementare a accesului la rețelele de telecomunicații. Uh, pe ambele maluri ale Atlanticului din nou. În ceea ce privește acest ultim punct, um, ne dorim ca uh, el să fie inclus în TTIP. Este vorba de oferirea unei, uh, unui, unui acces la aceste rețele Uh, barierele comerciale în domeniul tele, telecomunicațiilor pot fi uh, descrise în trei modalități. În primul rând, nu există o deschidere, deci piața este închisă. În al doilea rând, există uh, o plafonare pentru investițiile directe străine, ceea ce înseamnă că există un acces parțial și, pe de altă parte, există și un acces defectuos cred că în Statele Unite ale Americii se regăsește mai degrabă această ultimă situație, care sperăm că va fi rezolvată prin TTIP. Studii care nu se referă la TTIP ne sugerează că am avea de uh, câștigat foarte mult în urma reglementării acestui domeniu al telecomunicațiilor prin TTIP beneficiile pentru Uniunea Europeană s-ar putea ridica până la 19 miliarde de euro și știm că în Uniunea Europeană piața este reglementată, dar chiar îmbunătățirea cadrului de reglementare uh, actual ar aduce cu sine beneficii atât de imense. Un studiu privind uh, piața americană despre care am spus că nu este bine reglementată, afirmat că reglementarea accesului la piață în Statele Unite ale Americii ar genera investiții în valoare de 160 de miliarde de euro. Deci, beneficiile uh, ar fi nu doar pentru uh, investitori, dar și pentru consumatori. În concluzie, nu aș dori să repet multe din cele spuse deja de doamna Malmström, Um, aș dori să mă refer la un studiu pe care l-am publicat de curând uh, privind avantajele pentru întreprinderile mici și mijlocii, un studiu pe care și noi uh, l-am comandat. Este vorba de beneficii nu doar pentru întreprinderile mici și mijlocii din Regatul Unit, dar și din uh, Spania, din Portugalia, din Polonia, dar și din, și din Portland, Portland sau oricum din Statele Unite ale Americii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! V-ați referit la libera circulație a informațiilor, a datelor. Este o temă deosebit de uh, delicată și în proiectul de rezoluție a domnului Lange, dumnealui dorește să se asigură că nu se ia niciun angajament privind fluxul de date înainte ca uh, să intre în vigoare cadrul de reglementare european al protecției datelor cu caracter personal. Care este reacția dumneavoastră față de această poziție? bine, fluxul de date este deosebit de important pentru funcționarea telecomunicațiilor și trebuie să fie respectate normele privind protecția datelor cu caracter personal. Există și alte dispoziții privind localizarea forțată a unei persoane și așa mai departe. Înțelegem că se poartă discuții în, în paralel și ar fi bine să se ajungă la încheierea acestor dosare, astfel încât și TTIP să poată fi încheiat la timp. Deci, ați accepta să nu există un capitol privind protecția datelor cu caracter personal în TTIP, dar poate nu neapărat în TTIP, poate în afara acestui acord, însă desigur trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Voi fi foarte rea acum, însă BT a fost implicat într-un scandal în urmă cu câțiva ani în ceea ce privește respectarea sferei private și uh, protecția datelor cu caracter personal și mă întreb dacă acesta este motivul pentru care nu vă doriți uh, includerea acestui capitol în TTIP. Uh, după cum am spus, este un aspect care ține de activitatea transfrontalieră a tuturor com- uh, companiilor. Pe noi ne interesează îmbunătățirea accesului uh, pe, la, pe piesă. Văd că ați reușit foarte bine să evitați această întrebare. Haideți să discutăm despre achizițiile publice. Ați spus că din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să avem interese mai ofensive. Discutăm despre achizițiile publice la nivel federal. Ce se întâmplă cu nivelul uh, statal, care considerați că va fi rezultatul negocierilor și care va fi impactul asupra dumneavoastră dacă nu va exista un uh, acces subfederal la nivelul statelor în uh, Statele Unite ale Americii? dacă am avea și un, uh, un asemenea acces subfederal la nivelul statelor, acest lucru ar, gen, ar genera mai multe oportunități de a face afaceri, însă există și o legătură cu reglementarea accesului la, la piețe. Achizițiile publice sunt un element, un alt element care ne-ar putea permite să concurăm mai bine pe piața americană ar fi uh, acest element care ține de reglementarea accesului. În Uniunea Europeană există un cadru de reglementare uh, similar cu alți parteneri uh, din uh, OECD și situația este puțin diferită în SUA față de Uniunea Europeană, față de Japonia și alte state din OECD Cred că pentru dumneavoastră uh, un asemenea acord uh, viu, cum este numit de Comisia Europeană, ar fi uh, necesar. Am menționat această parte privind cooperarea, privind uh, reglementarea și cred că aceasta ar putea să fie partea via acestui acord pentru noi. Mulțumesc. Trecem uh, la reversul la medaliei, la sindicate. Și dau cuvântul doamnei Suzana Lindberg Engre din partea uh, sindicatelor din Suedia. And I'm supposed to show... Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că sunt aici. Am să vă arăt și câteva slide-uri în PowerPoint, ceea ce nu înseamnă că voi vorbi mai mult de 5 minute. Sunt uh, încântată să fiu aici pentru a face auzită vocea cetățenilor Europe și a profita de, um, de Parlamentul European și posibilitățile democratice pe care le oferă și am să mă exprim în limba mea maternă. Frier om de svenska fackliga perspektiv Astăzi vorbiți de perspectivele sindicale prin prisma TTIP. Prezentarea mea PowerPoint este în limba engleză, dar mă exprim în limba suedeză. Știu că nu e foarte lizibil pe ecran, dar vă propun să începem totuși. În urmă cu un an am, uh, cele trei organizații sindicale sedeze au adoptat uh, un document de poziție pe marginea TTIP, reunind 60 până la 90% dintre lucrătorii svedezi. Cum știți, suntem o țară exportatoare, depindem de exporturile noastre și trebuie să putem să ne vindem produsele finite sau semifinisate avem uh, o relație de prietenie vis-a-vis -vis de conceptul însuși de liber schimb. Și ne-am putut uh, construi o societate a bunăstării cu o fiscalitate, e adevărat, ridicată. Celelalte țări scandinave și ele susțin conceptul de liber schimb, la fel ca noi în Suedia. Iar pentru noi TTIP este un lucru bun pentru salariați. Aș reveni asupra condițiilor uh, acestor aspecte pozitive. Există o concurență echitabilă între întreprinderi binevoitoare este posibilă, având drept efect niște salarii în creștere. Dar, și există întotdeauna un dar, uh, Tradiția noastră vis-a-vis -vis de liberul schimb înseamnă și că trebuie să avem o piață a forței de muncă care să fie în măsură să accepte schimbarea. Și, într-adevăr, avem nevoie de o politică de gestionare a șomajului pentru a face față mondializării, pentru că uh, vor exista câștigători ca și perdanți ai TTIP. Liberul schimb înseamnă ca câștigurile să poată compensa pierderile pe principiul vaselor comunicante. Iată de ce considerăm că TTIP poate să fie mai favorabil, să prezinte mai multe avantaje decât inconveniente, deși nu toate sindicatele împărtășesc entuziasmul nostru. Credem că salariații, lucrătorii europeni, au nevoie de mai multe investiții și de mai mult comerț. Avem 24 de milioane de șomeri în Europa. TTIP-ul nu va rezolva problema, e evident. Va exista și o acțiune a Uniunii Europene, dar și a statelor membre, însă TTIP totuși e o parte a soluției, atât la nivel național cât și la nivel european. Va exista uh, fondul pentru mondializare și ESI. Credem că și companiile uh, europene trebuie să aibă un acces sporit la piața americană și dacă există diferențe între cele două părți, OMC poate încerca să regleze situația. Sperăm de asemenea că Uniunea Europeană și Statele Unite împreună vor putea crea niște reguli de comerț mondializat, globalizat, adică să putem negocia între două democra- democrații care împărtășesc valori comune și putem, să sper, și putem spera să lărgim acest concept apoi și să-l purtăm și în alte sfere ale lumii, în alte zone ale lumii. TTIP e sau nu un, bun, un lucru bun pentru lucrător și asta în ce condiții? Eu cred că e important ca drepturile salariaților să fie protejate. Niciodată drepturile salariaților nu trebuie să constituie un obstacol. Altfel spus, TTIP prevede mecanisme eficace de aplicare ale Organizației Internaționale a Muncii și credem că forțele politice naționale trebuie să își păstreze o marjă de manevră la nivel național. Nu va trebui ca sistemele de prosperitate și de bunăstare națională să fie puse sub semnul întrebării de prin TTIP. Și credem că directiva în ce privește achizițiile publice, convențiile eh, colective, contractele colective trebuie să se dezvolte în mod armonios și refuzăm ISDS. Avem speranțe, dar credem că TTIP poate aduce elemente pozitive pentru lucrători. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult! Am văzut în prezentarea dumneavoastră că ați invocat ISDS și uh, e un miracol că cei trei antevorbitori uh, nu au citat ISDS. Ați spus nu ISDS, nu e de punct sau în anumite condiții ar fi posibil. Am să trec la limba engleză. Am spus nu este. Pentru că există uh, pro și contra argumente. Credem în uh, democrație, în responsabilitate uh, democratică. Spunem nu este pentru că nu considerăm necesar uh, un acord, într-un acord UE Statele Unite. Cu toate acestea, dacă sistemul este va figura în TTIP și urmărim acest lucru, vom vedea că regulile CETA nu sunt suficiente. Însă, cum și doamna comisar Malmström a arătat, e nevoie de reforme. Vom analiza lucrurile, vom încerca să influențăm uh, în măsura posibilului guvernul nostru împreună cu alte confederații sindicale de la nivel european, iar vorbind despre drepturile investitorilor, este foarte important să vorbim și despre responsabilitățile investitorilor. Și aș dori să lansez această temă și uh, altor confrați din zona corporată. E important să discutăm, deci, despre responsabilitatea investitorilor în comerțul internațional și investițiile internaționale. Cum se respectă linile directoare ale OCDE și cum se respectă cadrul european pentru afaceri, respectiv pentru drepturile omului, este un pachet complet până la urmă și uh, una din modalitățile de a rezolva problema ISS este aceea de a avea un TTIP durabil, inclusiv un pachet din responsabilitatea întreprinderilor. Mediatoarea, vorbeați și despre standarde înalte în ce privește forța de muncă. Nu Noi, dar cum poate Comisia să negocieze un TTIP cu un partener care nu a ratificat majoritatea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și totuși să asigure standarde înalte pentru forța de muncă? Da, ne-am întâlnit chiar luni la Stockholm cu un reprezentant și am discutat acest lucru, cum poate intra în vigoare capitolul dezvoltare durabilă și am observat că atât UE cât și SUA au spus că își doresc un capitol constrângător și durabil cu cele mai bune lucruri din partea UE, condiționalitatea economică și cele mai bune um, lucruri din partea UE, conținutul textului. Și sper ca TTIP să facă pași înainte în ce privește convențiilor OIM. acest reprezentant al SUA v-a spus dacă vor fi ratificate convențiile? Nu, nu a spus așa ceva. Declarația noastră am arătat că a solicita ratificarea convențiilor OIM nu e o soluție pentru că intrăm într-un blocaj, însă am mai arătat și că e important să subliniem faptul că și Comisia vorbește la rândul ei de implementarea efectivă a acestor convenții OIM. Sunt foarte surprinsă. Știu că veniți din Suedia, dar și că sunteți mai liberale decât alte țări. Eu sunt din Franța și sindicatele franțuzești uh, nu ar avea o reacție ca dumneavoastră vis-a-vis -vis de neratificarea SUA convențiilor OIM. Și de aceea mă întreb, cum funcționează lucrurile în Europa? Ce spun uh, partenerii dumneavoastră? Sunteți în măsură să găsiți o poziție comună? Sigur, am discutat în cadrul Confederației Sindicale Europene. Uh, avem contacte cu diverse organizații. Am organizat uh, un eveniment chiar la Washington cu partenerii americani, încercând să vedem cum putem schimba piața forței de muncă, cum putem găsi soluții comune. Uh, o distribuire uh, justă, ce înseamnă realmente globalizarea. Dar e limpede că la OEM ne putem lupta, inclusiv prin dreptul la grevă și pe alte teme, dar nu am uh, solicitat ca punct de plecare această ratificare a convențiilor OIM. Mulțumesc. Președintele, trecem la domnul Mark Dick, care este manager la portul Rotterdam. Vă rog, aveți cuvântul. Chair, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitație. Portul din Rotterdam este cel mai mare port din Europa. Este, în același timp, un un, conex, un loc de interconexiuni uh, și, în același timp, un cluster industrial. Acest port combină industrie și servicii care aduc o valoare adăugată de 12,9 miliarde de euro și dau de lucru la 97.000 de persoane și creează 83.000 de locuri de muncă indirect. Autorit Scopul uh, autorității din portul din Rotterdam este să îmbunătățească poziția competitivă ca și hub logistic a portului și noi încercăm să dezvoltăm de aceea toată zona industrială din portul de la Rotterdam și de aceea investim în dezvoltarea spațiului existent uh, și în uh, noi situri de uh, portoare, infrastructură publică și încercăm să ne să gestionăm problemele de mărfuri mult bine. În momentul de față, 5,2% a tuturor mărfurilor care vin uh, din import, vin uh, din Statele Unite, de exemplu, sunt mai ales containere și uh, petrol sau uleiuri minerale și cam 7,5% din mărfurile care sunt exportate au de asemenea Statele Unite ca destinație aceleași containere și uleiuri minerale. Așadar, e vorba de un procent destul de scăzut și cu siguranță există loc pentru creștere în acest sens. În general, portul din Rotterdam așteaptă un impact uh, foarte pozitiv din partea TTIP din cauza unei armonizări a reglementărilor și o scădere a tarifelor vamale printr-o îmbunătățire a uh, comerțului în toate porturile Europei um, cargoul în domeniul containerelor va beneficia probabil cel mai mult, mai ales uh, vapoarele, vasele foarte mari și alte uh, linii uh, navale care folosesc portul Rotterdam sau, în general, linii foarte importante. Așteptăm, de asemenea, o creștere în transportul agricul, substanțelor agricole, chimicalelor și a altelor motoare și vehicule. Este foarte dificil să predicem care va fi impactul TTIP pe sistemul de logistică și transport european, pentru că acesta nu s-a studiat acest subiect foarte mult. Însă, fiind dat că sistemul de transport european și sectorul industrial este foarte important, să aibă o poziție competitivă pentru ca să dea lucruri de muncă în Europa, ar fi bine să se analizeze impactul TTIP pe sectorul transportului, de exemplu. În general, numai 45% transporturilor de uh, țiței, de cărbune și uleiuri minerale sunt trec prin uh, portul din Rotterdam. Totuși, impactul TTIP-ului ar putea să fie bine analizat, excluzând totuși regulamentele cu privire la energia regională și aspectele de crimă, dar și măsurile de uh, protecție care se iau de partea cealaltă a Atlanticului. Uh, Portul Rotterdam încearcă să decarbonizeze transportul și aprovizionarea cu energie și de aceea investim în momentul de față în structură de gaz natural lichefiat, de captură de carbon și de stocarea carbonului pentru a îmbunătăți folosirea biomasei. Mai ales TTIP-ul ar putea fi foarte important pentru transportul gazului natural lichefiat și pentru ca um, combustibilii să devină o prioritate. De asemenea, vedem beneficii pentru TTI, de la TTIP într-o îmbunătățire a lanțului de cooperare îmbunătățirea și facilitarea comerțului, comunicare mai eficientă, schimb de date între parteneri și uh, în domeniul comerțului maritim, pentru că aceasta ar putea să ducă la o îmbunătățire a transportului maritim în general. Vă mulțumesc! Thank you, Mark. Um... Mulțumesc foarte mult, Mark. Spuneai că e foarte dificil să știm uh, ce va aduce TTIP-ul până la urmă pentru că nu există studii clare. Însă poate că ai putea să compari cu alte acorduri care au fost deja încheiate de către Uniunea Europeană. Ai văzut cumva o creștere în importuri, exporturi, în competitivitate? Se angajează mai multe persoane din cauza acestor acorduri? Există o cifră foarte cunoscută pe care am uh, putut să o semnalăm în portul de la Rotterdam, dar care nu este poate chiar atât de evidentă. E vorba de nivelul de uh, exporturi de um, petrol către Corea de Sud. Avem mai multe rafinării, uh, multe dintre ele, uh, de multe în cazuri este vorba de țiței, care trece prin portul de la Rotterdam și am văzut o creștere destul de semnificativă, însă majoritatea țițeiului este trecut direct din, uh, trece direct fără să treacă prin portul nostru către uh, țările spre care se exportă. Spuneați că trebuie să fiu mai specific uh, în legătură cu portul nostru și impactul TTIP-ului. Noi nu știm exact care vor fi impact, va fi impactul TTIP-ului, dar putem spune că în calitate de port care trăiește din comerțul cu mărfuri și mai ales în calitate de port uh, atât de important precum cel uh, din Rotterdam, e clar că joacă și un rol de cluster industrial, de conglomerat industrial și este clar că există un beneficiu pentru piață și deci și pentru noi. Ceea ce spuneam eu este că majoritatea clienților din uh, portul nostru sunt și din domeniul serviciilor, din domeniul transporturilor, care însă nu știu care va fi impactul asupra lor. Și, desigur, portul, uh, care este un centru, după cum spuneam, și logistic, ar dori, bineînțeles, să se facă un studiu de impact mai clar asupra acestui aspect. Moderatoarea, mulțumesc. Nu știu uh, foarte mult despre portul uh, de la Rotterdam, o să spun foarte sincer acest lucru, dar haideți să ne imaginăm că toate tarifele vamale sunt eliminate între UE și uh, Statele Unite, importurile, exporturile sunt eliminate, sunt foarte multe și cum puteți face față la o creștere de import și export atât de mare? Poate puteți să ne spuneți mai multe despre GNL. Mulțumesc sunteți binevenite oricum să vizitați pentru ca să cunoașteți acest sport mai bine. Aceasta este o invitație, dar da, ca să răspund la întrebare, capacitatea ar putea să fie o problemă, pentru că în momentul de față avem o problemă de capacități în, pe, în domeniul containerilor, de exemplu, după uh, creșterea uh, importurilor din China, avem terminale care sunt uh, operate de către companii private în portul de la Rotterdam și care au foarte multe de făcut în momentul de față. La început, spuneam, am mai extins portul și avem un plan în acest sens. Probabil că mai, vom mai avea mai multe terminale și mai multe, multe lucru în următorii ani. Nu știm dacă va fi destul felul în care extindem noi acest port. Sigur că nu avem o competiție directă cu porturile din Statele Unite, dar portul de la Rotterdam are o competiție sănătoasă cu, de exemplu, Hamburg și Le Havre. Și în această zonă, într-adevăr, există o concurență pozitivă și există totuși un potențial de oper operațional în toate aceste trei porturi. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Dings, care ne va vorbi despre transport și mediu. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că pot să vă prezint părerile noastre. Noi uh, suntem un grup uh, cu sediul în uh, Bruxelles care ne ocupăm de transport și interesele de mediu. Aș dori să mă concentrez asupra titlului acestei odieri, dacă europenii au ceva de câștigat în urma acestui acord. După ce mai mult de un an în uh, grupul de consiliere am spus că lista dorințelor noastre de la americani este mult mai scurtă decât uh, cea a, a partenerilor noștri ar trebui să spun că o diferență este și în ceea ce privește uh, uh piețele. În America există actul Buy American, a cumpăra american, o legislație care nu există în uh, Europa. Nu restricționăm proprietatea asupra porturilor, asupra companiilor aeriene și așa mai departe. Și sunt doar câteva exemple din domeniul transportului pe care îl cunosc cât mai bine, însă imaginea este mult mai largă. Uh, în într-un index privind piața deschisă um, al Camerei de Comerț Internaționale, vedem că există o diferență foarte mare între Statele Unite și America din punctul de vedere al deschiderii piațelor. Am putea să-i uh, para, parafrazăm pe unii că suntem de două ori mai deschiși în ceea ce privește piețele față de Statele Unite ale Americii. În cuvinte simple, nu putem avea acces la mare părți ale pieței americane, pur și simplu pentru că nu suntem americani. Și dacă este să, să mă gândesc acum la aspectele de mediu, înțeleg uh, de ce foarte mulți uh, americani, uh, foarte mulți europeni își doresc un acces mai bun. Însă, ce putem obține? ce putem oferi pentru a oferi acest acces? Ei bine, nu prea avem multe de oferit. Să ne gândim la restricțiile pieței europene. Majoritatea acestor uh, restricții țin de legi care impun anumite proceduri, de anumite standarde. OMG-urile, de exemplu, nu le permitem nu pentru că nu ne plac fermierii uh, chinezi sau americani, ci pur și simplu nu ni le dorim. Nu, nu permitem foarte multe substanțe chimice sau uh, uh Uh, cosmetice. Nu ne place de asemenea uh, să există camionete prea mari pe drumurile noastre și ne dorim ca sectorul aviatic să plătească pentru emisiile de dioxid de carbon și sunt standarde care sunt aplicate tuturor, indiferent că sunt europeni sau americani sau provin din, uh, din alte state. Deci avem o abordare bazată pe uh, reguli uh, și standarde. Sistemul uh, nostru de indicații geografice reprezintă din acest punct de vedere una din puținele excepții. Deci, dacă este să ascultăm care sunt dorințele americanilor față de noi, devine foarte clar că își doresc ca fermerii uh, americani să poată influența mai mult procesul decizional în, uh, în, din Europa și să renunțăm puțin uh, la standardele pe care le-am impus în diferite organizații internaționale până acum. Pentru noi, situația este foarte clară. Noi ne-am dorit ca uh, SUA să și deschidă mai mult uh, piețele, să ajungă mai mult de situația în care ne aflăm nou, noi, însă nu avem prea multe Uh, de oferit, cu excepția uh, domeniul uh, standardelor viitoare. Dintr-o perspectivă machiavelică, riscul ca Europa să nu obțină ceea ce își dorește este unul destul de, de prezent. După cum a spus Larry Summers de curând, negociatorii nu ar trebui să uită că, până la urmă, un acord este obținut de cei care poate nu-și doresc atât de mult un acord. Apoi, care ar putea fi beneficiile pentru mediu aduse de TTIP? În principiu, am putea să aliniem uh, normele, mai ales care, cele care țin de mediul conjurător, mi-aș dori să existe un capitol dedicat energiei care să ușureze uh, viața combustibililor, energiilor uh, regenerabile și să faciliteze economisirea de uh, energie electrică. Mi-aș dori de asemenea un acord transatlantic privind emisiile generate de transportul maritim și cel aerian, pentru că Aprofundarea schimburilor comerciale, desigur, va duce cu sine și emisii uh, sporite. Din păcate, Statele Unite ale Americii nu doresc reglementarea emisiilor generate în afara propriului teritoriu. aș dori ca uh, Uniunea, ca Statele Unite ale Americii să colaboreze mai bine în ceea ce privește standardele uh, din domeniul uh, autoturismelor. Um, aș dori ca și subvențiile sectorului agricol din Statele Unite să fie mai reduse și noi ne subvenționăm agricultura, însă nu atât de mult ca în Statele Unite ale Americii. Mi-aș dori ca și în Statele Unite ale Americii să există un sistem de omologare de tip a, a autovehiculor similar cu cu cel din Europa. Pe de altă parte, am putea să preluăm și noi anumite standarde, de exemplu cele din California, care sunt mult mai uh, dure decât cele din Europa. Însă, uh, temele pe care le-am discutat până acum uh, doar ne complică viața și paralizează, de fapt, progresul. Mm, e foarte dificil să văd cum TTIP va fi în beneficiul cetățenilor și mediului înconjurător și nu, nu reușesc să înțeleg de ce uh, TTIP-ul ar trebui să aibă o prioritate mai mare decât toate acordurile discutate și negociate cu Asia. Mulțumesc. Dacă este să rezum uh, și sper că mă corectați dacă nu mă înșel, spuneți nu TTIP. Da, mi-aș dori să ascult un alt uh, discurs narrativ care să ne convingă că acest acord, acordul care este posibil că vom, probabil că vom obține, va fi în beneficiul uh, cetățenilor. Uh, foarte multe puncte care ar fi utile nu sunt discutate, nu sunt negociate. Rare ori spun nu unor lucruri, însă trebuie să recunosc. Dacă este să ne gândim la echilibru de, de, de putere, este dificil să văd ce va obține Uniunea Europeană. Doamna moderatoare. Um, în a doua listă pe care ați uh, enumerat-o, ați spus că toate aceste lucruri nu sunt posibile, însă ați putea să ne dați un exemplu despre ceva care poate fi realizat, ca să înțeleg la ce vă gândiți? Cred că cel mai, puțin, cel mai puțin probabil de pe, aspect de pe această listă este să obținem anumite standarde pentru uh, autoturismele cu motor diesel. Mi-aș uh, dori ca standardele privind poluarea motoarelor diesel în Europa să se ridice la nivelul înalt uh, din Statele Unite ale, ale Americii. Uh, ciclurile de testare, de mm. exemplu, în Statele Unite ale Americii sunt mult mai bune decât, uh, decât, cele din, uh, decât cele din Europa și dacă am reușit să ne aliniem din acest punct de vedere, ar fi un lucru foarte bun. Da, deci TTIP se, re, se reduce la autoturisme. Aș dori să, să vă întreb dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte privind exportul de gaz natural lichefiat din Statele Unite în uh, Europa, de exemplu. Înțeleg uh, principial dorința Uniunii Europene de a-și uh, diversifica um, sursele de GNL, însă, din punct de vedere al mediului înconjurător, este un uh, combustibil fosil care nu ne ajută să ne atingem obiectivele de reducere a emisiilor. Deci, um, discuțiile energetice sunt foarte dezechilibrate. Este vorba doar de facilitarea combustibililor uh, Uh, fosili și până la urmă ajungem la, un, la schimburi comerciale mai mari de containere pline cu combustibili uh, fosili. Uh, singurii combustibili pe care, cu care poți să faci schimburi comerciale sunt cei fosili. Deci, este o altă zonă unde este foarte dificil să vedem că rezultatul negocierilor va fi benefic pentru acest obiectiv de reducere a emisiilor. Nu, este, nu, nu trebuie să dăm vina pe, pe comerț, și aceasta este realitatea. Combustibil se face schimb comercial de schimb de, de combustibili uh, fosili. Deci, dacă nu va exista un capitol uh, pentru energie, ce se va întâmpla cu un uh, capitol privind dezvoltarea durabilă? Ar răspunde uh, uh, îngrijorilor dumneavoastră? dar dacă ar fi un capitol uh, adevărat, cu dinți, ar, uh, ne-ar ajuta, însă până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Este, în mod evident, un domeniu în care am putea introduce unele dintre aceste idei, însă mai avem mult, o cale lungă de parcurs până acolo. Mulțumesc și acum uh, dăm cuvântul doamnei Sandra Crinar un arhitect care lucrează pe ambele maluri ale Atlanticului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. S-a vorbit despre TTIP și arhitectură. Am studiat în ambele țări, și în Germania și în Statele Unite, la Columbia University, după care mai mulți ani am lucrat în diverse cabinete de arhitectură din New York înainte de a-mi fonda propria companie în Statele Unite. Lucrând la mai multe proiecte și în Germania, făcând naveta. Am uh, lucrat în special pentru sectorul uh, comercial și corporatist și v-aș da un exemplu între diferențele dintre Statele Unite și Germania, respectiv Europa, în domeniul arhitecturii. În Statele Unite am uh, deschis un prim magazin al unui lanț de uh, îmbrăcăminte. E vorba de o companie spaniolă un arhitect licențiat din Statele Unite s-a adresat biroului nostru. Atunci eu lucram la o companie de construcție din New York, ocupându-mă de procesul de construcție în general. În Germania, acum, execut niște cafenele. Sunt uh, desenate în diverse țări, după care proiectul ajunge în cabinetul meu și cu companii locale. eu sunt cea care execută construcția ca atare. În Germania există o ierarhie care pornește de la arhitectură la diverse etape de consultanță, design și execuție. Există o diferență între uh, design și uh, execuția ca atare. Există companii de construcție în Statele Unite ele poartă garanția proiectelor în Germania. Uh, garanția oferă arhitecții, ei sunt cei responsabili pentru proiect de la început și până la sfârșit. Există o diferență foarte mare între Statele Unite și Germania. Și toate încep cu formarea. Școlile de Arhitectura americană se bazează mai mult pe istoria arhitecturii, pe arhitectura mai conceptuală, pe filozofie, design, timp ce în Germania ne bazăm mai mult pe structură, tectonică și construcție. Deci, un licențiat american, curba învățării în firmă după ce și-a diploma este una foarte abruptă și doar după câțiva ani își va putea solicita licența de arhitect care se obține prin examen. În Germania suntem pregătiți foarte bine pentru viața uh, profesională ca arhitecți și putem deveni membri ai uh, Organizației Arhitecților de Stat după doar câțiva ani de practică. Putem învăța foarte multe unii de la alții în ambele țări, indiferent unde ne situăm în, carieră. În Europa, în general, există standarde mai înalte în aplicarea energiilor regenerabile. Avem cunoștințe foarte specifice și un grad de perfecționism în ce privește ingineria și materialele de construcție. Iar solicitările, așteptările uh, clienților noștri sunt la fel de înalte. Uh, urmărim standarde mai înalte și un confort mai bun. În Statele Unite, pe de altă parte, uh, există o uh, mai largă acceptare a arhitecturii experimentale, aspectele filozofice și experimentele în, arhite- în arhitectură sunt mai mult, mai mult respectate. Uh, de asemenea, putem executa soluții mai uh, practice, mai inovatoare, care trebuie să respecte mai puține și mai puțin stricte reguli și regulamente. Persistă obstacole în a combina ambele tipuri de demers între cele două continente în arhitectură, dar pentru că accentul pus uh, în arhitectură uh, în cele două țări atât de diferit, tocmai pot apărea beneficii din combinația lor în schimbul artistic și arhitectural care să fie foarte solid și din punctul de vedere al execuției. Obstacolele sunt taxele. În Germania are uh, taxe. În Statele Unite acestea sunt negociabile în ce privește diversele uh, taxe. Licențierea, de asemenea, este uh, complexă între schimburile, atât în ce privește designul cât și în ce privește construcția, ar putea aduce un nou concept și o execuție mai bună, atât la un nivel mediu, cum e cazul companiei mele, și cred că am putea dezvolta și o arhitectură mai puțin convențională, consolidând poziția noastră și profesia de arhitect. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, so I guess, I mean, one of the main points for architects as well. Cred că um, argumentele dumneavoastră pot fi translatate și altor profesii. Ideea ar fi de a obține o recunoaștere reciprocă, adică un arhitect german să poată lucra fără cea mai mică problemă în Statele Unite. Dar din ce spuneți, arhitecții germani par să știe cum să construiască. Au un uh, background în inginerie, în timp ce americanii sunt mai mult niște designeri. Nu am nimic împotriva arhitecților americani Însă poate că nu mi-aș dori în momentul ăsta ca unul dintre ei să, să construiască o casă pentru mine. Diferența e chiar atât de mare în felul în care lucrează unii și alții? În Europa avem niște uh, standarde foarte înalte în ce privește izolarea uh, și construcția în general, în timp ce în America acestea nu sunt atât de stricte. Dacă angajați un arhitect uh, american să vă deseneze casa, veți fi în măsură să obțineți un design uh, excelent, dar va trebui să aducă un arhitect european care să realizeze construcția respectivă. Și credeți-mă, când m-am întors în Europa, uh, un arhitect american poate fi copleșit de uh, gradul înalt de consultanță necesar pentru a obține un permis de construire în Germania, bună oară. În Statele Unite vorba de un simplu formular și câteva desene. În Germania sunt vreo 15 formulare, uh, mai multe uh, etape ale consultanței, fiecare trebuie să își aducă proiectele, uh, pompierii, inginerii, uh, electricienii, instalatorii, fiecare cu proiectul lor, plus designul ca atare. Deci este un proces foarte complex. Nu e oare asta pentru că în Germania siguranța este foarte importantă? mod evident, mi se pare mie mult mai mult decât în Statele Unite. E o evaluare corectă? Am lucrat foarte mult în Germania în baze militare și acolo, bună oară, trebuie să urmărim niște coduri mai stricte. Statele Unite au reguli mai stricte decât Germania și atunci trebuie să le urmăm. Și viceversa. Bună oară, iluminatul de urgență. Normele sunt mai stricte, e nevoie de un măr dublu de becuri pentru acest iluminat de urgență în America decât în Germania, chiar dacă suntem pe teritoriul german, fiind vorba de baze militare americane. Am studiat în Statele Unite și poate că lucrurile stau un pic diferit, dar uh, un arhitect european care nu a studiat acolo și dacă dorește să meargă în America, ce are anume de făcut? Cu ce uh, etape uh, are de uh, ce etape are de îndeplinit? Păi, în primul rând, are nevoie de o, car- o carte verde ca să poată uh, munci în Statele Unite și doar așa va putea obține și o licență. Iar solicitarea pentru examenul de licențiere în arhitectură trebuie să includă o experiență de 3-4 ani de muncă în Statele Unite. Deci la început ar trebui um, să lucrezi pentru câțiva ani cu o viză temporară Apoi, odată ce dobândești un green card, poți să faci o cerere pentru procedura de licențiere. După care intervin șapte examene adiționale care sunt costisitoare fără microfon. Există o rată de eșec foarte importantă și, în plus, examenele sunt specifice pentru fiecare stat federal. Deci examenele din New York sunt foarte diferite de cele din Kentucky sau California sau Florida. Am văzut niște documente pe care poate n-ar fi trebuit să le văd. Uh, și cred că uh, nu cred că va exista o recunoaștere reciprocă a serviciilor în arhitectură care ar fi următoarea opțiune, dacă nu e vorba de recunoașterea reciprocă, care ar fi opțiunea? E bine, colaborarea. Cred că trebuie să colaborăm cu Statele Unite pe proiecte specifice pentru mine în afacerea mea. Sunt curioasă să văd cum TTIP va funcționa, pentru că construiesc multe uh, magazine uh, în New York și uh, această rețea vrea să vină și în Europa și am avea șansa să lucrăm deci, cu comercianți din Statele Unite, dar aici în Europa. Președinte, mulțumim foarte mult. Acum aș invita colegii eurodeputați să pună întrebări sau să facă comentarii. Uh, Doamna moderator va nota aceste intervenții pentru a face un rezumat și să le adresăm apoi această întrebare experților. Emma McLaughlin mai întâi. Um, thank you to the moderator and also to... Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc moderatoarei și tuturor uh, celor care au luat cuvântul. Cred că putem înțelege din discuțiile pe care le-am purtat aici că putem să vorbim de mult mai mult decât de ISDS. Există foarte multe detalii care trebuie discutate, există ambiții care țin de acest acord și care nu țin de ISDS. În ce privește recunoașterea, calificarea, mai avem multe de făcut. Trebuie să încercăm să ne gândim și cum vom reduce aceste taxe vamale de care vorbeam și în domeniul uh, telecomului și în domeniul achizițiilor publice și așa mai departe. Aș vrea să fac câteva comentarii, mai ales în legătură cu ceea ce au spus unii vorbitori. Cred că domnul Böck a spus că nu este foarte sigur dacă se va ajunge la un acord. După părerea mea, dacă avem uh, acces la, un, la o piață, la costuri mai joase, uh, și în același timp există achiziții publice uh, care să funcționeze mai bine cu taxe vamane mai joase, eu cred că acesta este un lucru bun, bineînțeles. Mă întreb însă dacă colegul nostru a făcut un studiu de impact cu privire la ceea ce se folosește deja în acordurile comerciale, mai ales, de exemplu, la Corea, mă gândesc aici, și dacă se uh, discută și despre acordul cu Canada aici, dacă ar putea să facă o evaluare uh, a beneficiilor uh, față de consumatori. Cred că avem obligația să cântărim acest risc. Eu cred că beneficiile sunt totuși uh, destul de complexe. Da, mulțumesc. Victor. Thank you very much, Bernard. Uh, mulțumesc foarte mult, Werner. Nu pot decât să salut acest eveniment pentru că, iată, participăm la un eveniment în care timp de 2 ani Nimeni n-a vorbit despre puiul cu clor. Este foarte bine, înseamnă că înseamnă că introducem acum subiecte foarte serioase, cu argumentație foarte solidă și foarte rațională, una, o abordare foarte rațională uh, în legătură cu TTIP-ul și ISDS. Am o întrebare mai degrabă politică către trei vorbitori pe care i-am ales eu. Doamna de la Michelin, doamna Goineș, uh, apoi uh, reprezentantul sindicatelor din Suedia și domnul din Olanda, mm, managerul din Olanda. În primul rând, doamna de la Mișna, care este mesajul către deputații suedezi și olandezi când vorbiți despre TTIP și SDS și ați avut discuții cu deputații dumneavoastră în uh, Parlamentul European din țara dumneavoastră ca să vedeți dacă sunt conștienți de problemele pe care le aveți și dacă sunt gata să colaboreze cu dumneavoastră pentru a construi o, un răspuns solid, substanțial și în același timp complex la această chestiune care este TIP-ul, care nu ține numai de comerț, este și o chestiune de geostrategie până la urmă în familia noastră euroatlantică. Mulțumesc! Mulțumesc, Bent. Am fost destul de sceptică când am auzit de această audiere prima dată, dar mi se pare foarte pozitivă și foarte um, dătătoare de speranță. Putem să constatăm, cel puțin momentan, că cei care lucrează în uh, lumea reală au alte probleme și au alte priorități decât noi care discutăm aici. Deci nu o să pun o întrebare, ci vreau doar să fac o constatare. Se pare că cel puțin la vorbitori, există destul de multă uh, disponibilitate față de TTIP, sigur cu anumite propuneri de diluare câteodată. Mi se pare un lucru pozitiv. Dacă însă îmi permiteți să fac o remarcă, eu nu o să vorbesc despre arhitectură, dar uh, soțul meu este constructor, inginer constructor și a lucrat mai mulți ani în Statele Unite. A trecut ceva vreme de când lucra acolo, dar a primit green cardul pentru că avea două diplome de inginer constructor, după ce a, găsit un, a căutat un angajator, a găsit foarte repede un angajator, chiar și fără să vorbească engleză pe atunci, și uh, angajatorul a spus că trebuie să vină să învețe normele SUA. Și a învățat normele SUA și s-a specializat pe ceva care nu prea există acum și anume mm, strategie de cutremure. Lucrurile au funcționat foarte bine și câte, după câțiva ani a venit foarte fericit înapoi în Europa. Mulțumesc, Ianic! Da, o primă remarcă în legătură cu discursul pe care l-a făcut doamna comisar Malmström, care ne-a povestit o poveste de uh, Uh, copii, uh, de adormit copii, despre creșterea economică, o poveste splendidă cu modelul, modelul liberal și cu toate cele cum trebuie continuat tot așa. Însă, folosirea șantajului uh, ocupațional, spunând Parlamentului European că punem la îndoială unul din elementele în negocierea cu Canada, mi se pare un lucru scandalos și irresponsabil dacă și Comisia Europeană poate să-mi dea numărul de locuri de muncă care au fost create din acordul cu Canada, putem să începem să discutăm, dar acesta este un șantaj ocupațional și se adresează unei reprezentante, unei audiențe care este aici pentru a reprezenta interesul general. În al doilea rând, știm cum evoluează argumentele pentru sau în favoarea tratatului transatlantic. La început se vorbea de o creștere extraordinară, Studiul cel mai ambițios care a fost realizat pentru Comisia Europeană este 0,03% câștig anual pe an, deci 0,03%. Acesta este studiul pe care îl avem și sper că doamna reprezentantă a sindicatelor suedeze să studieze acest acest studiu și să vadă despre ce este vorba, pentru că se pleacă pe bazele informațiilor de la Comisie pentru ca să se uh, folosească modelul de la ONU. Este peste de uh, mai puțin de 600 uh, de mii de, este 600 de mii de locuri de muncă, mai puțin și aceasta și pentru țările nordice. Dacă vă întoarceți să discutați cu salariații, sper să le spuneți și această informație din studiul pe care vi l-am menționat eu. Mi se pare destul de uimitor să ne explicați că vor exista oameni care vor pierde, unii care vor câștiga, dar că cei care au câștigat foarte bine și cei care au pierdut uh, fondul european uh, de risc în fața globalizării, de ajustare la globalizare, va trebui să plătească pentru ei. Dacă auzim o responsabilă sindicală care vorbește așa de privatizarea beneficiilor și socializarea pierderilor, mi se pare destul de surprinzător și în final ni se spune că nu o să avem uh, pierdere în domeniul reglementărilor. Și Obama spune nu vom atinge normele americane și europenii spun că nu le ating pe cele europene. Păi ce negociem dacă nu, nimeni nu se atinge de nimic? E clar că ceva nu merge. Ori atingem normele și atunci suntem într-o logică de recunoaștere reciprocă și atunci se pune la îndoială, sigur, și directiva RICI dacă recunoaștem procesele americane de evaluare a riscurilor în ceea ce privește produsele chimice. Sunt foarte bucuros să fi auzit grupul Michelin, pentru că, precum și restul industriei care trăiește de pe urma industriei chimice, normal că susține rici. Nu v-am auzit în timpul acestei legislaturi, nu v-am auzit atunci când luptam pentru rici, decât împotriva noastră. Ați fost împotriva noastră și e foarte bine dacă acum sunteți pentru. Dar recunoașterea reciprocă este uh, locul în care putem să ne refugiem pentru ca să putem proteja sănătatea. Și când o aud pe reprezentanta Comisiei spunând că nu există niciun efect pe legislație la trei săptămâni după închidere, încheierea acordului cu Canada, un acord provizoriu, momentan, Comisia a revenit și a spus că trebuie să modifice directiva cu privire la carburanți pentru ca să nu mai sancționeze nisipurile bituminoase din Canada. Deci Comisia, de fapt, nu dorește de asemenea nici să facă progrese pe perturbatorii endocrini și s-a opus tot timpul la legislație în domeniul perturbatorilor endocrini. Poate să existe un avantaj din partea TTIP, e clar că există, dar și miza globalizării este una foarte complicată astăzi, dar poveștile de adormit copii nu sunt neapărat foarte bune când avem 27 de milioane de șomeri și când avem un proiect proiect european la care trebuie să construim în continuare. Mulțumesc. Ria. Ria, uh, Marie. Da, mulțumesc. E adevărat, Victor. N-am vorbit de uh, puiul cu clor, dar uh, n-am vorbit nici de ISDS. Deci, persoanele care s-au exprimat nu au spus că ISDS-ul le va rezolva problema. Mi se pare important să semnalăm acest lucru de asemenea. Am o întrebare pe care vreau să o pun uh, sindicatelor suedeze este clar că s-a vorbit despre faptul că vor exista unii care vor câștiga și unii care vor pierde. Cred că este important să lucrăm la studiile de impact după negocieri, pentru că au existat studii de impact înainte de negocieri, dar avem și studii de impact, nu se știe exact pe ce uh, după negocieri. Ar fi interesant să avem aceste studii, dar înainte să votăm și să nu fie studii de impact uh, la nivel macro, ci să fie studii de impact la nivel de regiune, la nivel de sector, la nivel de ocupație, de exemplu, cine puștig, cine, câștigă, cine pierde, pentru că nu cred că va fi suficient să alimentăm Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru ca să putem ajuta după aceea lucrătorii care își vor pierde locul de muncă. Să nu uităm că Fondul European de Ajustare la Globalizare este de 150 de milioane astăzi și cu aceste 150 de milioane nu vom putea atinge toate obiectivele care vor trebui să fie plasate după efectele dezastroase când un sector nu mai funcționează. De asemenea, nici nu există fonduri suplimentare pentru acest fond care să fie prevăzute. Fondul de globalizare se aplică atunci când s-a întâmplat ceva rău, deci venim și punem un fel de pansament pe ceea ce s-a întâmplat. Ar trebui însă să ne gândim mai ales la bază dacă guvernul suedez uh, este gata să facă acest lucru, dacă sindicatele suedeze doresc să uh, apere această ipoteză și anume că pe baza unei analize de câștiguri și pierderi să putem uh, să ne gândim la o solidaritate suplimentară între țări, între regiunile care câștigă, între sectoarele care câștigă, către țările care pierd și către cei care pierd. Pentru ca să avem, de exemplu, o alimentare a Fondului European de Regionalizare, anticipatorie, deci față de probleme, nu venind după aceea să le îngrijim, ci anticipând problemele care există. Dacă există un sector care este mai degrabă afectat de către globalizare, cum putem să pregătim acest sector pentru o variantă alternativă, așa cum îi pregătim și pe lucrători pentru o reconversie? Știu că atunci când vorbim despre buget la nivel european, e foarte dificil să ne gândim la solidaritate. Poate că sindicatele suedeze s-au gândit la această solidaritate față de ceilalți lucrători și poate că ar putea să pledeze în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Krasnovski. Krasnodevski, spune vorbitorul. O să vorbesc poloneză. Um, Ia w zasadzie moje pytanie jest skierowane nie tyle do... Mulțumesc. Întrebarea mea nu se adresează numai vorbitorilor noștri, ci organizatorilor mai degrabă. Este foarte interesant în această audiere pentru că la multe reuniuni în timpul TTIP, despre TTIP se vorbește, de, se invită și alți participanți. Acum se invită doar participanți din aceeași parte a Europei, ca și cum în 2004 a existat o extindere și după aceea în 2007 alte extindere și unde sunt participanții din partea asta a Europei. Am o rugăminte. În timp ce discutăm problemele fie că e vorbetic de TTIP, de planul Juncker, ar fi, cred eu, oportun să înțelegem că Europa e un pic mai mare astăzi decât era înainte. Și arhitecții, puteți să-i găsiți și la București, la Budapesta sau peste tot. A doua chestiune pe care o întreb tot către tu, toți și către doamna Arena care a spus acest lucru înainte. TTIP-ul va aduce rezultate diferite în diferite părți ale Europei. Un lucru este clar, e și anume că trebuie să avem studii de impact pentru ca să vedem care va fi situația. Pe mine mă interesează, de exemplu, ce impact va avea pe țara mea de atât de multe milioane de locuitori, pentru că țara mea joacă un rol cât de cât în Europa și care va fi efectul asupra mediului de afaceri polonez. Nu s-a vorbit mult de aceasta, n-am avut niciun fel de comerț cu uh, America, mai mult cu Rusia noi, dar uh, aceasta este abordarea pe care vreau eu să vă propun. Și aș vrea de asemenea să primesc un răspuns la următoarea întrebare. De ce într-un eveniment ca acesta nu avem reprezentanți din sindicate din partea noastră a Europei sau companii din Europa Centrală? De exemplu, ați fi putut să invitați reprezentanții porturilor poloneze sau de mai știu eu de unde. Mulțumesc! Eh, Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor, moderatorilor și mulțumesc pentru că ați încercat ceva diferit ca de audierile dinainte. Mi se pare foarte bine. Mi se pare foarte interesant să ascult ceea ce ați avut de spus, dar am o întrebare pe care vreau să o pun și anume, ce anume ne va aduce totuși TTIP-ul din perspectiva dumneavoastră, fiind dat că avem oportunitatea să ascultăm și reprezentanții industriei, ceea ce am auzit este că, din punct de vedere financiar, nu o să mai trebuiască să plătim taxe vamale. Ce facem cu aceasta? Cum vom investi aceste economii? În ce măsură, poate că nu vor, vom plăti salarii mai bune sau vom uh, nu vom plăti salarii mai bune sau nici nu vom mai angaja persoane suplimentare, dar puteți să mă contraziceți. Sunt de acord cu dumneavoastră că s-a făcut multe așteptări sau lăsat multe așteptări în legătură cu TTIP-ul și sunt, există multe speranțe și mă interese, mi se pare totuși foarte uimitor că nu există niciun aspect specific în legătură cu ceea ce va aduce aceasta ca locuri de muncă. Ianic vorbea de studiile care nu aduc multe locuri de muncă, nu aduc uh, neapărat un avantaj. Există o contradicție, oare sunt mai multe locuri de muncă sau mai puține? E clar că se și pierde, se și câștigă. Trebuie să ne uităm însă la privirea de ansamblu, la imaginea totală și nu să spunem numai că vom avea locuri de muncă suplimentare, s-ar putea să și pierdem la salarii, să pierdem la locurile de muncă. Așa spun unele studii, cel puțin nu există nicio dovadă că vor exista beneficii pentru cetățenii europeni. Mult din, mult din consensul care s-a um, obținut um, a fost, s-a dovedit că după aceea nu se vor putea întâmpla anumite lucruri. Ar fi frumos, de exemplu, la standarde să avem standarde mai ridicate, dar dacă ascultăm comisia, putem să constatăm că ei, comisia spune că nu vor fi scăzute dar dacă vrem să le ridicăm aceste standarde, cum facem? Nu e foarte clar. Și în legătură cu capitolul energetic, știm din partea Comisiei că e nevoie de un acces suplimentar la combustibil fosili în Statele Unite, ceea ce ar implica și impacte negative, poate, asupra Europei. Unele companii ar putea avea acces la, la, fos, la combustibile fosile, dar noi poate vrem să rămână acestea în pământ și să nu apelăm la fracking. Există multe neclarități în legătură cu ceea ce asta ar putea aduce pentru cetățenii europeni. Poate vreți să mă contraziceți în aceste minute. pentru ca să ne spuneți ce se va întâmpla pentru cetățeni ca locuri de muncă, salarii, investiții noi, investiții sustenabile, protecție climatică, protecția consumatorului și așa mai departe. Mulțumesc. Good. Um, vielleicht Foarte bine. Poate din partea mea uh, un răspuns acestei critici legată de faptul că nu am invitat pe nimeni din centrul și estul Europei. A fost vorba de o întâmplare, pur și simplu. În urmă cu câteva săptămâni am organizat o audiere împreună cu Comisia ITRE, la care au participat doi reprezentanți din estul Europei. Însă, cred că nu este important să insistăm asupra sensibilităților naționale, ci este mai important să uh, încercăm să înțelegem care este interesul comun european al cetățenilor. După cum am spus, la audierea respectivă au fost invitați doi uh, reprezentanți din estul Europei și cred că trebuie să păstrăm acest dialog. Eu am o problemă în continuare legată de standarde. Ne dorim o recunoaștere reciprocă la un nivel cât mai înalt cum vom reglementa acest lucru și cât de sus trebuie să ne plasăm așteptările. Cred că nu foarte sus, pentru că dacă este să mă gândesc la comportamentul Statelor Unite în forurile internaționale din punctul de vedere al standardelor comune, nu prea ne, acest comportament nu prea ne dă speranțe pe 14 noiembrie Comisia Europeană al uh, ONU pentru Europa a prezentat standarde uh, comune care au fost acceptate aproape de toate uh, statele, cu excepția SUA. Deci, care sunt motivele care ar trebui să ne facă optimiști față de TTIP din acest punct de vedere? Și acum uh, vă dau uh, cuvântul pentru a scuți puțin mai mult aceste întrebări și pentru a le aloca experților. Vă mulțumesc, nu va fi foarte uh, ușor pentru mine, este dificil de a diferenția între comentarii, întrebări și așa mai departe. Oricum, au fost exprimate câteva păreri privind valorile de impact a fost exprimată această idee ca o evaluare de impact să fie efectuată în momentul în care acordul a fost negociat, însă înainte de a fi ratificat și credeți că ar putea funcționa o asemenea abordare și mă adresez ție, Iohannes, dacă ați avut o evaluare de impact privind uh, CETA, cărui text a fost încheiat. Aveți o asemenea uh, evaluare a impactului dacă CETA este în beneficiul consumatorilor? dacă este să vă gândiți la bugetul necesar efectuării unei evaluări de impact privind un acord cum, atât de mare cum este CETA, ne depășește mijloacele de care dispunem. Deci răspunsul este nu, nu am avut o asemenea evaluare de impact. Pentru a răspunde doamnei McClarkin, ce am încercat eu să spun este că din experiențele trecute putem deduce că există un potențial uh, adus de TTIP, reducerea tarifelor vamale, o alegere mai largă și așa mai, mai variată, lucruri care, după cum am spus, experiențele trecute ne-au demonstrat că sunt în uh, avantajul consumatorilor. Cu toate acestea, dacă ne gândim la cele afirmate de Comisia Europeană sau de partea euro- europeană privind acordul comercial, uh, aceasta este doar o parte a, a, a negocierilor, pentru că tarifele uh, vamale deja sunt destul de reduse dacă am putea scăpa de ele cu, cu totul, ar fi un lucru bun. Și este o direcție a negocierilor, însă marea parte a muncii care ține de TTIP se referă la uh, obstacolele netarifare și să cuantificăm uh, beneficiile înlăturării acestor uh, bariere este mult mai dificil nici măcar cercetătorii nu pot să ne spună care ar putea fi beneficiile concrete ale eliminării acestor bariere. Dacă vă gândiți la raportul uh, american privind uh, ceea ce numesc ei uh, barierele tehnice în fața schimburilor comerciale, sunt amintite diferite legi, reguli, standarde, domenii în care anumite nu, e, nu sunt suficiente anumite uh, ajustări, ci este vorba de uh, elemente, de norme esențiale pentru siguranța cetățenilor. Și pe de altă parte, uh, după cum am spus, nu trebuie să uităm de acest, acest domeniu al barierelor netarifare. Mulțumesc. Suzana, din partea sindicatelor uh, suedeze, cred că nu i am fost singura surprinsă de declarațiile tale de astăzi după cum a declarat Ianic, se preconizează ca în urma TTIP să pierdem 600.000 de locuri de muncă și aș dori să întreb uh, cum vezi tu lucrurile. Da, uh, domnul Jado s-a referit la o problemă foarte importantă. Cunosc eu acest studiu care, o, care are o, o perspectivă foarte negativă asupra potențialului uh, creșterii economice Uh, cunosc și extrema cealaltă, un studiu extrem de pozitiv care se referă la numărul mare de locuri de muncă care urmează să fie create și alte trei uh, studii din uh, CPR, din Suedia. În total sunt cinci studii principale care discută această temă și fiecare dintre ele au propriile limite pe care și le admit. Eu am înțeles că Parlamentul European și Comisia INTA au evoluat uh, studiile comandate de Comisia Europeană, dacă se vadă dacă acestea sunt fiabile sau nu. Și ați, uh, ați ajuns la concluzia că, într-adevăr, aceste date sunt uh, cele mai plauzibile și că putem uh, pleca de la premisa apariției unei creșteri economice pe termen, uh, pe termen lung, care va îmbunătăți de asemenea situația ocupării. Cu toate acestea, în urma discuțiilor pe care am portat cu partenerii sindicaliști din America privind uh, îmbunătățirea pieței muncii, ocupării în urma încheierii acordului NAFTA, ei bine, ei sunt puțin dezamăgiți și este dificil, dar în același timp este dificil să separi un asemenea acord de contextul uh, global. Cred că este important să discutăm despre crearea de locuri de muncă, dar și despre calitatea locurilor de muncă pe care le creăm în Europa. Eu mi-aș dori să insistăm mai mult pe crearea uh, unor locuri de muncă de calitate, nu doar pe cantitatea, pe numărul de locuri de muncă create. Trebuie să trecem uh, prin această perioadă de austeritate bugetară în Europa. Uh, un alt membru al Parlamentului European a amintit aspectul solidarității și, uh, și pentru noi sunt importante politicile purtate de Troica în sudul Europei, care distrug acordurile colective de muncă, de exemplu. Și considerăm că există un potențial bun din, par, eh, din partea TTIP. Însă, rămâne de văzut care va fi cât de mult se va concretiza din potențialul TTIP Și acum, ah, pentru a răspunde uh, <laughs> întrebării adresate de domnul care a spus că nu am spus nimic despre puiul spălat cu clor, am uh, discutat cu Parlamentul uh, suedez și vom păstra uh, contactul cu parlamentarii noștri din Suedia. Et pour Michelin, enfin, n'était pas exactement pour vous, mais c'était euh, sur les, les bénéfices qu'on peut avoir. Euh... Beneficiile pe care le putem avea cu uh, TTIP-ul pot surprinde pe unii în aici. Nu neapărat vor aduce mai multe locuri de muncă sau mai bune salarii pentru lucrători. Puteți reacționa la acest lucru? Da, desigur. Și ca să mă adresez deputatului care regreta absența reprezentanților din Europa de Est, una din uzinele noastre cele mai mari se află tocmai în Polonia, o alta în România. Și uh, cred că reprezentăm oarecum și această zona a Europei. E dificil să ne angajăm pe un acord ce va fi semnat, nu știm în cât timp. La ce ne putem aștepta pentru semnarea lui ca și uh, interval de timp? E limpede însă că investim în Europa și ne dorim ca Europa să rămână o mare exportatoare de produse uh, de înaltă tehnologie, de înalt nivel și pentru a menține acest lucru, orice sprijin pentru acest tip de competitivitate, iar TTIP va fi un astfel de sprijin, este uh, binevenit. Acest lucru se va transforma în sume investite sau locuri de muncă. E greu de spus, e greu de evaluat astăzi pentru un acord și rezultate ce vor apărea doar peste câțiva ani, însă e limpede că va fi un ajutor pentru investițiile pe care noi ni le dorim și pentru a menține Europa la nivelul său de exporturi și tehnologie. Profit pentru a vă întreba și dacă ați avut contacte cu deputații eh, europeni francezi. Eh, da, bineînțeles. Am explicat cum operăm, ce facem noi azi în Franța, în Europa, Statele Unite și am discutat și cu um, deputați uh, germani, români, spanioli, italieni și vom continua, firește, să comunicăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A, dacă îmi permiteți să-mi uh, parcurg notițele, da, Mark, portul din Rotterdam. S-a spus că nu a niciun fel de așteptări de la TTIP și liberalizare. Sigur că cu cât mai multe importuri și exporturi, cu atât mai bine pentru dumneavoastră, dar poate ne puteți da un răspuns. Da. Mm, exporturile și porturile ne tranzitează din 91 de țări. Pentru noi e bine oricum, dar cum spuneam și în declarația mea, cu 5% din totalul uh, exporturilor, 75% din exporturi, e relativ uh, o intensitate redusă a schimburilor cu Statele Unite. Acum, aici întrevedem și șanse de ameliorare. Sigur, noi suntem un facilitator, producătorii, um, sunt cei care oferă aceste produse, transportul este încărcat acolo, cum ar fi în Germania, și noi le transportăm în Statele Unite, deci nu avem o influență directă, iată ce vreau să spun. O altă întrebare, cred, se referea la uh, GNL și în ce a de domnul Dings. Portul Rotterdam investește foarte mult în infrastructuri pentru energie și în întregul hinterland, navigația internă trebuie să fie curată, nezgomotoasă și ecologică. E vorba și de um, vasele de scurt parcurs, uh, dar și cele transatlantice, dar și transportul maritim, uh, transportul um, intern. Uh, un alt lucru de menționat sunt limitările la cabotaj. O navă poate să facă un drum către Statele Unite, după care trebuie să meargă în Canada, Mexic, pentru uh, un alt drum. Dacă să analizăm uh, transportatoarele de mari containere, care vin acum din Singapore, 80.000 de tone erau pe un cargo și la noi au descărcat doar o mică parte, după care s-a dus la Hamburg. Dacă ne dorim genel, e nevoie și de mai multe măsuri de protecție în Statele Unite, altfel uh, Ehm, navele nu vor investi niciodată suficient în transport transatlantic ecologic. Cred că am parcurs toate întrebările. Ehm, pare că da. Nu am răspuns întrebării cât putem fi de optimiști, dar, domnule Lange, puteți să vă întrebați singur și să vă răspundeți singur. Am să-i dau cuvântul domnului Lange pentru concluzii. Mulțumim tuturor! Mulțumesc foarte mult reprezentanților uh, din partea societății europene care au venit astăzi la noi. Mulțumim pentru contribuțiile lor, pentru așteptările de care ne-au vorbit. Mulțumim moderatoarei foarte mult. A fost o mare plăcere să vă avem lângă noi. Și astfel uh, discuția a fost ceva mai vie, zic eu, și mai punctuală decât este de obicei când avem o audiere. Mulțumesc foarte mult secretariatului pentru pregătire și atunci ne vedem mâine dimineață la ora 9. Mulțumesc și numai bine!